Dear colleagues, we start today's... Dragi colegi, bună ziua! Începem reuniunea noastră de astăzi. Trebuie mai întâi să votăm. Avem un singur vot înscris pe ordinea de zi. Avizul domnului Vogan. Întâi, haideți să verificăm dacă funcționează consolele de vot. Deci dacă sunteți de acord, să facem un vot test. Să deschizi votul. No, no, no. We have opened the vote, colleagues, to... Președinta repetă, s-a deschis votul, dragi colegi, ca să verificăm dacă funcționează consolele de vot și dacă toată lumea are cartela de vot. Puteți să căutați o altă consolă și să spunem domnului Boștinaru? Want to stay with us? We still have three people missing. Trei persoane încă nu au votat. Avem deci 31 de persoane care și-au introdus cartela și mai 30 care votaseră. Oricum, deci consolele funcționează. Puteți să începem votul cu primul compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 8? Împotrivă?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 Yes, Victor, you... Somebody voted for you. Okay, so it's, it's a... Cineva a votat pentru domnul Boștinaru, deci oricum se adoptă. Dragi colegi, am votat, am verificat deja și votam amendamentul numărul 8 și acum toată lumea este pentru? Deci este adoptat, ați văzut, cu 29 de voturi pentru. Nu, nu repetăm votul, spune președinta. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. 13. Cine este pentru? Împotriva Cine se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul numărul 16. S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul numărul 17. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu. Verificăm amendamentul numărul 19. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 53. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că a fost respinsă, dar verificăm a doua parte de la amendul, amendamentul 53. Să deschis votul. Și a fost respinsă, într-adevăr. 56, 54, se scuze președinte. cine este pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 56, cine este pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 57, cine este pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 58, cine este pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat în unanimitate. Am dreptate, nu? Foarte bine. Dragi colegi, continuăm. O felicităm. Îl felicităm, mă scuzați, pe raportor. Uh, dear colleagues, can we move... Președinta, dragi colegi, Ieri am hotărât ca la începutul reuniunii noastre să începem cu continuarea discuției despre pachetul de reglementare, cadru, noul cadru de reglementare și ieri când majoritatea coordonatorilor și raportorilor erau prezenți, am hotărât că vom folosi grupul de lucru pentru a coordona întregul proces de negociere și în plus acest grup de lucru va fi implicat și în reuniunile coordonatorilor, pentru că toată lumea este de acord că avem nevoie de un efort uh, suplimentar de coordonare pentru această temă. Și toți raportorii înțeleg foarte bine acest lucru și au fost de acord să folosească această platformă pentru a avea o bună coordonare. Și astfel sper să putem să avem întâlniri suplimentare cu reprezentanții Comisiei și ai Consiliului și de fiecare dată, rezultatele acestor întâlniri, acestor discuții vor fi comunicate tuturor membrilor Comisiei Regii. Am mai fost de acord și cu termenele limită. Obiectivul nostru, precum și cel al Consiliului și al Comisiei, este ca până la sfârșitul anului 2012 întregul proces să fie finalizat. și se pune accentul în, pe legătura care ar trebui să existe între acest cadru de reglementare și, așa cum spuneau și Constanț Creel și Lambert Van Nistelrooy, deci să insistăm asupra legăturii dintre acest cadru de reglementare și întregul proces Vom folosi diferite forme de cooperare și vom încerca să lucrăm în uh, strânsă legătură cu celelalte comisii, că e vorba despre cea de ocupare, despre uh, uh cea de control bugetar. S-a mai sugerat ca proiectele de raport să aibă loc primăvara viitoare. Sperăm ca până la reuniunile din aprilie aceste proiecte de raport, toate proiectele de raport să fie pregătite. Oricum sunt convinsă că până atunci vom fi intrat în miezul negocierilor. Eu, în calitate de președinte acestei comisii, doresc să vă rog să fiți prezenți um, cât mai mult cu putință la reuniunile noastre și la reuniunile grupului de lucru pentru cei care fac parte din acesta. Acum intră pe cei doi co-raportori mai întâi pentru previziunile generale, dacă au obiecții, comentarii. Lambert, ai cuvântul. Mulțumesc. Ieri am primit noi informații și până la sfârșitul zilei aveam o avalanșă de informații noi. Ieri am putut să înmânăm un, o primă versiune a documentului de lucru cu 11 puncte principale. Eu cred că în această primă dezbatere nu am uh, evidențiat, ca să spun așa, principalele puncte pentru, asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. Deci, cred că ar trebui să facem așa de acum înainte. Și poate că, cu permisiunea dumneavoastră, uh, doamnă președintă, deja la următoarea reuniune a comisiei noastre să avem o primă dezbatere despre câteva din aceste puncte. Pentru că toate sunt problematice. Deci, de exemplu, dacă ne gândim la uh, condiționalități, la condițiile de îndeplinit și dacă acestea sunt prezente sau absente. Iată un prim punct care este problematic și cu atât mai mult în contextul crizei actuale, al crizei datoriilor, al crizei euro și așa mai departe. Dar este numai une, un exemplu. Pot să fie multe alte exemple de acest gen, pe puțin patru sau cinci. Sau, de exemplu, aceste contracte de parteneriat. Deja au fost evocate ieri. Ar fi înțelept, cum spuneam, să izolăm patru sau cinci puncte pe care vi le vom comunica și să ne concentrăm discuțiile în jurul lor și să le aprofundăm. Pentru că astfel punem deoparte observațiile, comentariile care au fost făcute și putem să bifăm căsuța. Punctele uh, cu tare și cu tare au fost deja dezbătute. Pentru că va fi un volum foarte mare de muncă ca să nu mai vorbim de cooperarea cu celelalte comisii și parcă eh, niciodată nu reușim să ne respectăm calendarul. Deci trebuie să ne stabilim o metodă de lucru. Mai doream să fac o observație. Parlamentul nostru nu este izolat în această discuție. Știu, de exemplu, că și Consiliul lucrează tot așa, pas cu pas, și acest lucru a fost uh, hotărât uh, la ultima întâlnire de la Poznan între miniștrii de resort. Și, oricum, pentru noi este important să știm dacă anumite idei, ca uh, să spun așa, au supraviețuit în urma discuției de la Consiliu, au mai fost păstrate sau, din potrivă, s-a renunțat complet la ele, ca să nu muncim nici noi în van. Și poate ar fi bine să existe o corespondență, legătură strânsă între președinții diferitelor grupuri de lucru de la diferitele instituții. Ca să nu reiau dezbaterea de la zero, eu aștept cu nerăbdare să îi las și pe colegii mei raportori care se ocupă de celelalte segmente. Pentru mine și pentru Constanțe, Uh, am vrea să, se, să fie foarte clar că există doi raportori. Suntem coraportori, dar oricum suntem numai doi. Doi raportori. Vrem ca acest lucru să fie limpede. Constanț a dat un exemplu bun. A vorbit la persoana întâi, spunea este părerea mea, avizul meu, dar de fapt noi suntem de acord. Trebuie să știți că noi suntem de acord. Da, președinta. Da. Nimeni nu v-a numit coraportor, domnule Van Nistelrooy. Sunteți raportor. Deci sper, spune doamna președintă, că veți fi de acord cu faptul că deja la reuniunea din uh, decembrie să putem să discutăm despre uh, primele puncte problematice, oricum puncte concrete, precum a spus și Lambert, uh, contractele de parteneriat sau altele. Dar să nu uităm și de fonduri în sine pe care trebuie să le tratăm în mod individual, pentru că și acestea fac parte din regulament nu trebuie să uitați de faptul că subiectele pe care le tratați dumneavoastră sunt interdependente, deci va trebui să fiți pregătit pentru discuție, mă adresez acum tuturor raportorilor, din punctul de vedere al tuturor instrumentelor de reglementare de care se ocupă fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc! Acum trecem la celelalte rapoarte. Iată ce vă propun. Mai avem o oră și 20 de minute pentru a discuta despre regulament. Acum o să dau cuvântul întâi raportorilor principali și apoi raportorilor din umbră. Trebuie să ne asigurăm că nu vom lăsa pe din afară ă, nici unul dintre rapoarte. Oricum, vă rog să ne spuneți lucruri uh, cu multă răbdare și în mod rațional. Deci dăm cu mai întâi domnului Olbricht. Provocările sunt uh, aceleași în toate regulamentele. Dacă nu clarificăm uh, problemele într-un regulament, vom avea probleme peste tot. Ieri nu am putut participa la eh, dezbatere. Prima întrebare pentru comisie, în calitate de autor al documentului. Ce facem cu obiectivele tematice? Aceste obiective tematice sunt fixe sau putem amenda textul regulamentului? Pentru că dacă sunt fixe, nu putem face nimic. În uh, FEDER avem pasul următor. Avem uh, prioritățile pentru investiții. Dar prioritățile pentru investiții sunt traducerea obiectivelor tematice. Deci dacă modificăm obiectivele tematice, vom uh, trebui să modificăm și prioritățile pentru investiții. Apoi, FEDER Textul referitor la FEDER este destul de scurt, însă este legat de cealaltă regulamente și de aceea este totul atât de complicat. Am lista acțiunilor eligibile și neeligibile. Este foarte interesant, nu intru în detalii, însă, în orice caz, avem uh, lista cu acțiunile care trebuie susținute și cele care nu trebuie susținute. Cele care trebuie susținute uh, sunt foarte concrete. E vorba despre uh, energia nucleară, dar și producția de tutun. Și aș vrea să întreb de ce tutunul? De ce e tutunul pe listă? De ce nu bananele sau uh, navele maritime? Mă întreb dacă tutunul este uh, singura, singurul tip de producție pe care trebuie să susținem. Există câteva regiuni care sunt producătoare de uh, tutun în uh, Europa. Deci, care sunt producțiile eligibile, care nu sunt neeligibile? Apoi, concentrarea tematică. Există trei care sunt uh, preluate din lista generală. Pentru FEDER putem prelua doar trei și vorbim despre 80% pentru regiunile cele mai dezvoltate. Propunerea raportorilor a fost să nu alocăm fonduri specifice. Acum se propune acest procent de 80% pentru cele trei uh, obiective tematice care sunt uh, preluate de pe lista generală. obiective tematice, deci, și întrebarea care se pune este dacă afectăm fonduri speciale sau nu. Aceasta este provocarea. Avem o dimensiune urbană foarte puternică în FEDER. Este un aspect pe cât de interesant, pe atât de neclar. Și e o problemă care ține și de contractele de parteneriat aș vrea să subliniez că trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect pentru că statele membre încep să pregătească contracte de parteneriat acum. Ieri, la o conferință la Bruxelles, am auzit că contractele de parteneriat sunt contracte între guverne și Bruxelles, ceea ce nu este adevărat. Însă chiar în textul vostru scrieți că contractele de parteneriat sunt între stat și Bruxelles. Ori nu e adevărat, parteneriatele sunt încheiate la nivel național și apoi sunt transmise la Bruxelles. Ceea ce este important este ca în contractele de parteneriat să avem un sistem de aplicare, să avem de asemenea o listă cu orașele care să aibă acțiuni integrate urbane. Um, trebuie să existe o listă orașelor și vă sugerez să citiți textul, pentru că dacă îl citim literal, înțelegem că statele membre aleg niște domenii funcționale. Rural plus urban. Apoi au strategiile integrate. Pregătesc strategii integrate și dacă le pregătesc pot să pregătească acțiuni urbane. Trebuie să folosească noul element, faimosul nou element, care este inițiativa teritorială de investiții și faimosul procent de 5%. Acesta este pentru acțiunile integrate urbane. Pentru orașele care sunt pe listă. Orașele de pe listă vor fi prezente în platforma urbană. Toate orașele se întreabă care vor fi orașele de pe listă, ce fel de orașe și așa mai departe. Aceste orașe țin de FEDER. Trebuie să întrebăm Comisia ce intenționează cu această propunere, pentru că ar trebui să fie o propunere construită logic. Adesea, orașele pun întrebarea dacă procentul pentru um, uh, acest uh, proiect, dacă procentul este de 5%, este foarte puțin. Cred că trebuie să clarificăm aceste lucruri și am încercat să o facem, însă întrebarea este uh, care este concepția care stă în spatele acestor propuneri? Pentru că dacă vrem să uh, înscriem acest procent de 5% și o metodologie specială este uh, cât se poate de logic. Însă care este intenția comisiei? Apoi avem lista de indicatori, care este foarte importantă. Obiectivele tematic, ce prioritățile pentru investiții și, în sfârșit, indicatorii. Indicatorii sunt în anexă. Putem amenda lista de indicatori? Putem propune alți indicatori? Putem schimba indicatorii? Sau Comisia a făcut o analiză deja și ne prezintă rezultatele? Deci, sintetizez. Care este situația obiectivelor tematice? Ce se întâmplă cu contractele de parteneriat? Cine sunt partenerii? Asta este crucial. Și în ceea ce privește FEDER, ce se întâmplă cu cheltuielile de eligibilitate? Și de ce tutunul? De ce este menționat tutunul aici? ce are uh, specific producția de tutun de, uh, încât să se regăsească în FEDER? Și, în sfârșit, dimensiunea urbană și indicatorii. Mă opresc aici, federul este foarte important, însă nu poți să lucrezi la FEDER fără să lucrezi pe documentul general. Și apoi avem cooperarea teritorială și Fondul European de Solidaritate, Fondul Social European. Eu sunt destul de optimist pentru că federul este mai flexibil, însă dacă se afectează fonduri specifice, atunci nu mai este uh, general. Întrebarea este dacă vrem ca politica să fie mai flexibilă sau vrem să afectăm fonduri specifice. Acestea vor fi cele mai importante probleme. Vă mulțumesc. Thank you very much, Ian. First of all, I would like to welcome uh, Deputy... Mulțumesc. Vreau să îi urez bun venit uh, directorului adjunct Nicolas Martin și înainte de a da cuvântul domnului Boștinaru, vreau să spun câteva lucruri. Nicolai, după ce au luat cuvântul toți raportorii, te rugăm să răspunzi întrebărilor și îndoielilor lor, dar lui Ian Olbricht aș vrea să-i spun următorul lucru. Noi, în Parlamentul European, avem puterea să schimbăm tot. Suntem răspunzători pentru ceea ce vom propune și de aceea este bine să cerem precizări, dar trebuie să fiți conștienți de faptul că avem posibilitatea să schimbăm ce apărea în documentul Comisiei. Domnul Olbrecht, da, dar uneori întrebările sunt ca niște provocări. Da, da, vă cunosc de mult timp și știu că vă place să ne provocați. Acum îi dau cuvântul lui domnul Boștinaru. Two or three general. Nu vreau să fiu uh, provocator. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Albrecht, există opinia că politica de coeziune devine principala politică uh, care ajută la uh, aplicarea strategiei 2020 politica de coeziune este deturnată de la scopul ei principal, scopul de la înființarea ei. Apoi, în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică, grupul nostru și mulți deputați din multe grupuri politice au exprimat opinia că condiționalitățile macroeconomice nu trebuie incluse în politica de coeziune. Numărul 3. Atunci când rezerva de performanță de 5% se adaugă plafonării și se adaugă la, uh, connecting, la facilitatea Connecting Europe, în practică, fondul de coeziune și politica de coeziune pierd foarte mulți bani și trebuie să ținem cont de acest lucru. Și în sfârșit, actele delegate. Domnul Nicolas Martin a spus în Consiliu că este împotriva a două acte delegate care urmează să fie abordate de comisie. Trebuie să menționăm acest lucru pentru că nu este doar un motiv de frustrare în Parlament, ci și în Consiliu. Mă întorc la fondul de coeziune și mă axez pe trei lucruri. În primul rând, facilitatea Connecting Europe. Facilitatea Connecting Europe este aproape la fel de mare ca și fondul de coeziune. 68 de miliarde pentru fondul de coeziune, 60 de miliarde pentru facilitatea Connecting Europe. De ce primim un document din partea Comisiei care este încă vag? Vă spun foarte clar, este vag, nu există nimic consistent în acest document și se mai pun în continuare întrebări importante legate de filozofie. Gestiunea partajată a fondului de uh, coeziune plus gestiunea descentralizată a facilității Connecting Europe, care sunt în conflict. Apoi, este important să vedem care sunt criteriile se iau 10 miliarde de la statele membre și se hotărăște care sunt cele mai bune proiecte care trebuie să fie aplicate. Și e clar că va fi vorba despre două state membre sau mai multe. Care sunt criteriile? Criteriile trebuie clarificate pentru că dacă nu, vom asista la o bătălie în Parlament și o altă bătălie în Consiliu. Și asta este în detrimentul obiectivului nostru general. Și în sfârșit, ce facem cu contractanții? Pentru că vorbim despre sume importante și este clar că s-ar putea să avem probleme și este vital să evităm frustrări suplimentare care ar submina uh, scopul nostru de a atinge un acord final. Am ascultat o prezentare a Comisiei Europene cu privire la facilitatea Connecting Europe. Poate că ar trebui să se clarifice eh, situația. Apoi, posibilitatea ca fondul de coeziune să fie folosit pentru a se plăti pentru poluare. Atunci când principiul poluatorul plătește nu poate fi aplicat pentru că poluarea este la scară mare. În principiu sunt pentru, în practică, vreau să vă spun că încă nu există un răspuns clar în privința criteriilor. Există, la ora actuală, evaluările de impact de mediu și uh, evaluările strategice, însă uneori nu sunt nici uh, obiective, nici neutre. Și este clar că nu putem să dăm undă verde acestei posibilități, pentru că vă amintesc că în Ungaria o companie privată a fost la originea unei poluări și s-au stabilit uh, penalități de 500 de milioane de euro, penalități enorme. Este esențial ca să se facă o muncă de prevenție. Trebuie să ne asigurăm că poluatorul previne poluarea și tot poluatorul este capabil să plătească pentru poluare. Pentru că nu văd de ce ar fi folosit uh, fondul de coeziune pentru a se uh, plăti uh, aceste penalități. În primul rând, politica noastră este, trebuie să fie o politică de prevenție. Și în sfârșit, propunere legată de posibilitatea de a posibilitatea de a se accesa Uh, politica de coeziune pentru creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor. Regulamentul actual spune că se poate accesa Fondul European de Dezvoltare Regională. Însă, având în vedere cât de importante sunt schimbările climatice, având în vedere faptul că eficiența energetică face ca energia să fie accesibilă persoanelor care plătesc facturi piperate, cred că ar fi cazul să ținem cont de toate aceste aspecte și să ținem cont și de faptul că va crește procentul de energie regenerabilă în mixul energetic. Toate aceste lucruri fac parte din strategia 2020. Acestea sunt principalele mele preocupări și sunt convins că multe dintre aceste preocupări sunt împărtășite de colegii mei. Sunt uh, convins și încrezător că, grație cooperării între grupurile politice, putem uh, evita niște bătălii uh, sângeroase. Mulțumesc. Victor Rica Maner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre regulamentul cu privire la cooperarea teritorială. Este prima oară când există un astfel de regulament. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest regulament pe care îl propune Comisia. L-a propus acum ceva mai mult de o lună. Vrem să creștem competitivitatea Uniunii și vrem ca piața unică să evoluează. odată cu uh, eforturile pentru a atinge aceste obiective, cresc și provocările. Și aceste provocări depășesc uh, nivelul regional. Iată de ce este important să se creeze un cadru pentru cooperarea teritorială care să acopere întregul teritoriu european. Și regulamentul se bazează pe această idee. Ce se uh, face pentru a finanța uh, aceste, uh, această cooperare uh, teritorială. E vorba de fonduri pentru a se promova schimbul de experiență, pentru a se promova dezvoltarea industriei și a comerțului, pentru a se dezvolta uh, transportul Toate aceste aspecte se regăsesc în acest regulament. există aceste regiuni uh, frontaliere au uh, nevoi specifice și cooperarea teritorială este împărțită în trei programe în regulament. Câteva cuvinte despre cooperarea transfrontalieră mai întâi. Finanțarea europeană este destinată regiunilor E vorba despre finanțarea de programe de infrastructură, de exemplu. Aproape toate granițele Uniunii Europene sunt acoperite de programele de cooperare, de aceste programe transfrontaliere. Cooperarea transfrontalieră este uh, ocupă locul cel mai important din punct de vedere, din punct de vedere al bugetului uh, uh alocat. A, a doua parte se referă la uh, cooperarea transnațională. Este vorba despre uh, sprijinirea entităților regionale. În această perioadă avem 13 zone de cooperare care uh, sunt incluse în uh, programele de cooperare și, în sfârșit, avem programe de cooperare interregională. Scopul este să se uh, facă schimb de bune practici și particularitatea acestor programe este că toate țările europene sunt incluse și Norvegia și uh, Elveția sunt incluse de asemenea în aceste programe. Ce se va schimba dacă propunerea Comisiei este transpusă în acte legislative definitive? În primul rând, Uniunea Europeană va cere parteneriatului, partenerilor să spună care sunt proiectele care, pe care vor să le financeze și care sunt obiectivele lor practic la fel cum se petrec lucrurile cu FEDER. Vor exista obiective clare și anumiți indicatori de rezultate. Aceste proiecte trebuie să fie aliniate la prioritățile politice europene și trebuie să uh, optimizeze uh, cooperarea. Și sigur că aceste programe sunt importante în perspectiva strategiei 2020. Legislația aceasta sprijină și cooperarea între țări și cooperarea a fost simplificată pentru a simplifica uh, gestiunea. Este foarte important pentru că știm că au existat povere administrative importante și propunerea aceasta vizează uh, simplificarea uh, procedurilor. Va exista o mai mare flexibilitate pentru fondurile FEDER și investițiile trebuie să fie în serviciul programelor de cooperare. Nu este clar cum se va rezolva problema responsabilității. În sfârșit, Uh, rata unică de 15% este folosită pentru asistența tehnică și cred că este o modalitate de a scădea birocrația aferent acestor programe. Reacții și feedback la acest regulament. Feedback-ul a fost pozitiv, se urmează aceeași reguli care, ca și în cadrul uh, cadrului multianual actual. Însă regulamentul simplifică procedurile. Aș vrea să ridic niște puncte care nu sunt clare în regulament. În primul rând, Există 11 teme care sunt alese în cadrul programelor transnaționale și se pot alege 4 din 11 teme. Aceste teme au legătură cu Europa 2020 și cred că este foarte bine. Întrebarea este ce se întâmplă dacă anumite teme nu sunt alese. avem nevoie de o mai mare clarificare în ceea ce privește temele și uh, cum anume vor funcționa lucrurile în mod practic. Apoi, macroregiunile și macrostrategiile, rolul lor rămâne neclar în această legislație. Problema este că zonele incluse în program și macro-strategiile nu se suprapun neapărat. După părerea mea, nu ar trebui să existe o linie bugetară uh, suplimentară pentru macroregiuni și acest lucru este bine precizat în regulament. În orice caz, cred că se vor purta discuții și uh, trebuie să fim mai clari în această privință. În sfârșit, un ultim punct. Legătura cu instrumentul de vecinătate european. Legătura aceasta nu este foarte clară și este o chestiune pe care am discutat-o deja în această toamnă cu uh, Polonia a trebuit să clarificăm uh, aceste lucruri. Cum putem face în așa fel încât programele de vecinătate să fie mai funcționale? Au fost uh, multe probleme și cred că cu ajutorul acestui regulament putem face multe în acest uh, sector. Acestea sunt puncte generale și aștept uh, observația dumneavoastră pentru a discuta. și sigur că aceste probleme se leagă și de FEDER. Vor mai vorbi doi raportori. Vă mulțumesc. Cooperarea transfrontalieră de care vorbim am putea să comparăm cu regulamentul cu privire la cooperarea teritorială și modificarea regulamentului în vigoare. Este vorba de extinderea regulamentului actual legat de raportul cu privire la politica de coeziune, dar raportul are și caracteristici care îl disting de celelalte cinci proiecte. În primul rând, nu înlocuiește un regulament deja existent. Noul proiect de regulament este o extindere, o modificare a regulamentului existent și uh, îl îmbunătățește. Regulamentul există din 2006 uh, și le dă autorităților locale, regionale și naționale posibilitatea de a realiza cooperarea cu alte regiuni. Obiectivul este o cooperare mai strânsă, interregională, între autoritățile regionale și locale din diferite state membre. Obiectivul este reducerea obstacolelor din calea cooperării transnaționale rezultând în special din uh, dispozițiile naționale divergente. Regulamentul creează un uh, cadru juridic. Nu depinde în mod direct de fonduri. Obiectivul este crearea unui cadru juridic pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale și regionale. Până acum aceasta a fost situația și va fi și pe viitor. vor fi puse în aplicare o serie de politici în aceste regiuni. În următoarele săptămâni și luni vom discuta uh, regulamentul și vom dezbate diferitele puncte din uh, regulament. În acest uh, stadiu există totuși multe modificări pe care aș dori să le subliniez în noul regulament crearea și funcționarea um, grupării europene de cooperare uh, teritoriale uh, Există pentru acesta un cadru de șase luni, un acord tacit pentru uh, cooperarea teritorială. Există reguli operaționale care întăresc uh, securitatea juridică. Regulile în materie de uh, gestiune și control sunt precizate. Câmpul de activitate al GECT este deschis, este extins. Nu este vorba doar de proiecte de coeziune. Cred că acest instrument va putea contribui la strategia Europa 2020 și că el este strâns legat de cooperarea transfrontalieră. Noul regulament limpezește aspectele gestionării personalului, al recrutării și pentru prima dată regulamentul oferă posibilitatea de a integra în uh, acest grup. Um, el răspunde nevoilor regiunilor de graniță care au dorit posibilitatea unei asemenea cooperări cu regiuni din uh, state din afara Uniunii Europene. Problema responsabilității și asigurărilor a fost uh, subliniată de statele membre ca motiv uh, ce împiedică unele grupuri. Este o chestiune printre multe altele. Cred că Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială este un instrument uh, important prin care este întărită cooperarea teritorială și cred că această cooperare teritorială poate fi instituționalizată. Instrumentul are avantajul că regulamentul a fost adoptat în 2006 și au fost nevoie de mai mulți ani pentru ca statele membre să aplice dispozițiile la nivel național. În așa fel încât uh, mai multe proiecte nu au putut fi inițiate decât mai târziu. Din 2006 au fost create 20 și 3 de grupări, 21 de alte grupări sunt prevăzute și așteaptă intrarea în vigoare a regulamentului modificat. Ieri, uh, la grupul de lucru, raportorii au uh, au discutat dacă este posibilă păstrarea unor uh, reguli. Dar Regulamentul nu este legat cu discuțiile uh, cu privire la finanțări, pentru că nu e vorba de finanțări, ci de crearea unui cadru juridic care să înlesnească cooperarea teritorială. Nu e vorba de organizarea financiară a politicii de coeziune, dar regulamentul, regulamentul va putea fi adoptat repede pentru a le da posibilitatea regiunilor care folosesc regulamentul anterior să facă acest lucru în cele mai bune condiții. Este vorba de uh, progresele făcute de uh, aceste grupuri pentru ca acesta să poată folosi instrumentele de coeziune cât mai bine. Voi fi, voi avea o intervenție scurtă. Aș dori să vă vorbesc despre Fondul Social European. Așteptăm uh, să vedem ce se va întâmpla cu strategiile comune. Aș dori să subliniez patru aspecte legate de Fondul Social European. În primul rând, trebuie să fie în concordanță cu strategia 2020 și să asigure flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică, pentru ca majoritatea regiunilor să poată fi luată în considerare. În al doilea rând, trebuie stabilite priorități, locuri de muncă de calitate, în special pentru tineri, pentru persoanele marginalizate, modernizarea serviciilor uh, publice, îmbunătățirea pregătirii și educației și reducerea uh, absenteismului școlar. Trebuie promovată egalitatea de șanse pentru bărbați și femei și nediscriminarea grupurilor defavorizate, în special romii. Trebuie să ne gândim la propunerea Comisiei de a crea uh, cote minime în ceea ce privește Fondul Social European pentru diferite regiuni. 25 pentru regiunile mai puțin uh, mai dezvoltate, 52% pentru regiunile competitive. Trebuie aplicate cote minime sau trebuie întărită sinergia între fonduri. În cele din urmă trebuie simplificată gestiunea la nivel uh, local, facilitarea operaț- operatorilor locali și a ONG-urilor uh, să aibă un acces mai bun la aceste instrumente. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului Nicolas Martin. Vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru șansa de a participa la această comisie Dați-mi voie să revin la principalele chestiuni discutate de dimineață. Începând cu propunerea Comisiei cu privire la problemele urbane și să explic ce se află în spatele acestei propuneri. În primul rând, e important să înțelegem proviziunile din uh, FEDER legate de dezvoltarea urbană durabilă și de fixarea unui, unei alocări minime de 5% din FEDER. Aceasta nu ar trebui considerată ca reprezentând în întregile investiții din orașe. Știm că în orașe vor fi realizate o serie, o largă de investiții legată de mai multe obiective tematice, cercetare și dezvoltare, susținerea IMM-urilor și așa mai departe. Vor fi uh, fonduri implicate în uh, zonele urbane. Însă aici ne concentrăm pe altceva. Trebuie să um, oferim vizibilitate și să promovăm o abordare legată de problemele orașelor de abordarea integrată și de dezvoltarea urbană durabilă. Fixarea unui uh, procent este justificată de dorința de a face ca statele membre să identifice zonele unde proiectele um, au mai multă nevoie. Este important acolo unde există experiență să fie creat ceva de care să beneficieze nu doar orașul, ci și, ci și uh, zonele înconjurătoare. Nu este o țintă, trebuie să cheltuiți 5% și atât. Uh, dar prin uh, fixarea unui procent încercăm să avansăm acest proces. Noi uh, considerăm că astfel va fi îndeplinit uh, obiectivul integrării investițiilor în, din zone diferite și orașele vor uh, fi implicate în uh, realizarea strategiilor. Prin uh, platforma de dezvoltare urbană, vor, în această platformă vor fi incluse orașele implicate în aplicarea strategiilor. Ele vor crea o rețea pentru schimbul de experiență iar apoi Comisia va putea să încurajeze acest proces. Alt element al inițiativei este existența unor fonduri disponibile uh, ce vor fi gestionate de comisie, fonduri pentru acțiuni uh, inovatoare. Comisia poate identifica ideile interesante și apoi uh, le va raporta la situația actuală a orașelor, la strategiile pentru dezvoltarea durabilă. Acest pachet uh, răspunde unei nevoi existente. Nu există vizibilitatea inițiativelor Uh, din orașe și vom reuși să acoperim această lipsă. Alte puncte din regulamentul uh, FEDER, în primul rând legătura între uh, regulamente și previziuni. Vedem cum modul în care investim contribuie la alinierea cu obiectivele Europa 2020 în reg regulamentul uh, fondului. Acestea sunt uh, legate de prioritățile regulamentului. Vrem ca prioritățile investițiilor să fie uh, croite special și adaptate la obiectivele fiecărui fond dar trebuie să privim uh, totul ca întreg pentru a uh, vedea care sunt intențiile. Este valabil și pentru indicatori. Există indicatori specifici pentru fiecare fond care sunt legați de uh, tipurile de investiții provenind din fiecare fond. Există o serie de indicatori comuni este un mod de a întări și de a simplifica uh, procesul prin care monitorizăm și evaluăm realizările făcute pe baza fondurilor. Vom avea o politică concentrată pe rezultate. Prin uh, existența unor, unui număr restrâns de indicatori, obținem un sistem simplu, dar care uh, permite o um, situație mai clară la nivel european. Considerăm că este o abordare operațională și nu este inventată, ci bazată pe, pe rezultate, pe discuții în contextul uh, evaluării făcute cu statele membre. Apoi, privitor la lista de excluderi, au existat întotdeauna investiții excluse în regulamentul FEDER, au fost uh, excluse reactoarele nucleare, spre exemplu, și referința la industria tutunului uh, este consecventă cu abordarea noastră. Ar fi inconsecvent să declarăm că putem folosi uh, FEDER pentru susținerea industriei tutunului, iar în același timp uh, să avem mai puține fonduri alocate sănătății. ar fi inconsecvent față de problemele de sănătate generate de industria tutunului. E o problemă de consecvență pe care considerăm, uh, noi o considerăm justificată. Trebuie menționat cum ar fi menționarea faptului că companiile în dificultate nu pot folosi fondul cu privire la uh, parteneri. După cum am spus ieri, unul din uh, elementele pe care am încercat să le obținem cu regulamentul uh, general este întărirea conceptului de parteneriat la nivel național. El există deja, bineînțeles, și este recunoscut ca fiind important pentru pregătirea și aplicarea programelor în statele membre. Dar cred că este nevoie să întărim acest aspect și ca rezultatele pozitive din uh, statele membre să fie uh, răspândite în toate statele membre. Va fi adoptat și un cod de conduită. Part Partenerii implicați în uh, acordul de parteneriat sunt partenerii regionali din administrația locală, dar și părțile implicate în politică. Implicarea acestora depinde de cadrul instituțional din uh, statele membre. Nu putem să specificăm exact cine ar trebui implicat. Aceste lucruri trebuie decise la nivel național. Dar prin codul de conduită vom uh, putea oferi anumite direcții cu privire la pașii ce trebuie luați la procesul de consultare și la rolul diferit pe care trebuie să-l joace fiecare actor. Considerăm că acest lucru este necesar. Altfel, uh, statele membre ar trebui să explice uh, procesele pe care le-au uh, realizat. Să vorbim și despre um, concentrația tematică, ce a fost adusă în discuție ieri după amiază. Punctul de plecare este că e o nevoie de a concentra fondurile, de a obține un impact mai mare. În al doilea rând, este necesar să facem uh, o diferență între modul de realizare între diferite fonduri. Pentru obiectivele tematice, FEDER se concentrează pe toate cele 11 obiective tematice. Trebuie să um, avem o flexibilitate cu privire la uh, direcția fondurilor. Legat de aceste trei obiective tematice, ele sunt importante atât prin faptul că sunt legate de strategiile Europa 2020, dar și pentru că au fost recunoscute ca zone cheie. Susținerea pentru IMM-uri, cercetare și dezvoltare și eficiența energetică. Acestea sunt uh, o serie din obiectivele Europa 2020 și se concentrează pe crearea de locuri de muncă. Pentru regiunile mai dezvoltate trebuie fixate procente pentru aceste tematici. Între cei 80% fixați există flexibilitate cu privire la, la împărțirea 20% pentru energia regenerabilă, aceasta fiind uh, zona critică pentru îndeplinirea obiectivelor pe care Europa le-a stabilit pentru eficiența energetică și energia regenerabilă. În prezent, statele membre constată implicația practică acestor um, aspecte. Trebuie să vedem dacă există anomalii ce pot uh, rezulta din aceste aspecte în anumite regiuni. Acesta este um, aspectul pe care trebuie să-l analizăm și nu dacă procentele sunt sau nu corecte. Să vedem dacă prin aplicarea acestui mecanism putem să obținem uh, rezultate nedorite, anomalii și să vedem dacă e nevoie de ajustări. Acesta e rezultatul unei uh, analize a mecanismului. Trebuie concentrația trebuie să reducă flexibilitatea, dar nu în așa fel încât să aibă efecte negative. Dacă vedem că sunt uh, dovezi de anomalii, atunci uh, vom uh, revizui procesul. Cu privire la uh, mecanismul de conectare a Europei, Comisia dorește să ofere propuneri pentru legarea politicii de coeziune a fondului de coeziune și al mecanismului de conectare a Europei. Problema cheie este transferarea celor 10 miliarde uh, de euro din uh, fondul de coeziune și avem uh, prevederi pentru acest proces. În discuțiile paralele pentru regulamentele legate de fondul de coeziune și de mecanismul de conectare a Europei, trebuie să ne asigurăm că legătura este uh, solidă și consecventă. Trebuie să avem o flexibilitate, să ne asigurăm că prioritatea o au uh, proiectele din uh, statele ce vor beneficia de cei 10 miliarde uh, de euro și că există o selecție a proiectelor importante, proiecte din Fondul Social European, care să fie transferate. Astfel ne vom asigura că mecanismul va funcționa în practică. Dar ideea uh, de la bază este că prin direcționarea acestor fonduri în infrastructură cheie, vom fi siguri că ele vor fi realizate. Este deosebit de important în ceea ce privește proiectele majore, ce vor fi în continuare uh, finanțate prin politica de coeziune. Este în continuare critic ca statele membre să identifice obiectivele majore de infrastructură care vor fi uh, finanțate de uh, mecanismul de conectare a Europei și de uh, fondul de coeziune. Fondul de coeziune și uh, sectorul uh, energetic. Aici, fondul de coeziune are propriile prevederi. Este, există o concentrare pe infrastructura legată de mediu și pe rețeaua de transport europeană. Trebuie să menținem această concentrare eficiența energetică în sectorul uh, locuințelor poate fi acum uh, înscrisă sub uh, FEDER. Conform analizei noastre, astfel se obține un echilibru în folosirea fondurilor. Riscul deschiderii fondului de coeziune este că se pierde concentrarea și nu se vor obține aceleași investiții pentru care fondul de coeziune este prevăzut. Câteva comentarii cu privire la uh, regulamentul cooperării teritoriale europene. Este prevăzută o creștere a finanțării pentru uh, cooperarea teritorială Cred că este un pas înainte să avem un uh, regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană și să avem un mod să avem reguli clare pentru uh, aplicarea acesteia. Celălalt element important este întărirea legăturii între cooperarea teritorială și uh, Um, programele mainstream. Există în um, contractele de parteneriat referințe la acest aspect și prin care să ne asigurăm că statele membre înțeleg uh, acest aspect. Am dorit și întărirea uh, legăturii cu strategiile macro-regionale, aceasta prin contractele de parteneriat, statele membre trebuie să facă referință la contribuția cu strategiile macroregionale. În uh, regulamentul cooperării teritoriale europene să existe o prioritate prin care fondurile din programele transnaționale să fie folosite pentru dezvoltarea și aplicarea strategiilor um, naționale. Cred că am vorbit despre aspectele principale. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru aceste răspunsuri detaliate. Acum putem să dăm cuvântul celorlalți membri și începem cu colegul de Andris. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am câteva comentarii despre regulamentul referitor la cooperare. Mi se pare un instrument indispensabil pentru creștere și dezvoltare. Poate că primul obiectiv ar trebui să fie întărirea cooperării teritoriale. Regulamentul ar trebui să aibă acest scop final să permită o cooperare la maximum de potențial între diferitele state membre. Deseori, prin intermediul cooperării teritoriale se rezolvă probleme ale unei țări sau a unei regiuni care altfel ar fi greu de soluționat dacă s-ar limita acțiunile la frontierele geografice. Deci de aceea este nevoie cum spuneam, să favorizăm răspândirea bunelor practici, a cunoștințelor și să îmbunătățim coordonarea politicilor sectoriale și a acțiunilor sectoriale și implicit a investițiilor. Și eu cred că dacă folosim bine aceste resurse, vom putea să ne atingem obiectivele în ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Este foarte important ca această nouă programare să fie o oportunitate de a găsi un acord mai precis cu privire la proiectele care trebuie finanțate. Și numai dacă evidențiem obiective clare, vom putea să facem acest lucru. Iată prioritatea în ochii mei, să avem obiective clare, să avem proiecte care să răspundă obiectivelor politice ale Europei. Și acest lucru este valabil atât pentru proiectele pe care le propun regiunile, cât și proiectele pe care le propun statele. Și atunci cuvântul cheie este mai multă coordonare, mai multă integrare pentru programele naționale și regionale. Și un alt punct care mi se pare important. Simplificare. Simplificare și accelerare. ar trebui să le dăm foarte multă atenție. Dacă o să avem o povară administrativă mai mică, mai ales din, din stadiul de creare a unui proiect până la prezentarea sa și apoi la gestionarea sa, atunci vom accelera întregul proces, vom accelera eliberarea fondurilor și folosirea acestor. Ar trebui ca administrația publică să fie prietena întreprinderilor, prietena cetățenilor, a regiunilor. Iată de ce vorbesc eu despre simplificare. Și apoi, în ce privește cheltuiala în sine, dincolo de nivelul de resurse disponibile, ulterior vom discuta și despre cifre, dar calitatea cheltuielilor. Modul în care sunt folosite resursele este de asemenea primordial. Și apoi, aceste resurse ar trebui să fie folosite pentru a finanța proiecte care sunt exigibile. Și apoi să vedem cum putem să facilităm accesarea acestor fonduri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Îi mulțumim lui Francesco. Vedeți? Nu, o să o înlocuiesc pe doamna Hubner, ci numai pentru câteva momente sunt la prezidiu și uh, vreau să uh, spun că mai sunt încă 9 persoane care doresc să ia cuvântul, dar mai avem 20 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Prin urmare, vă rog frumos să nu vorbiți mai mult de două minute. Și eu sunt pe lista oratorilor. Îi dau mai că întâi cuvântul doamnei Ernst. Da? În calitatea mea de raportor din umbră, aș vrea să spun câteva cuvinte. Mai întâi, în ce privește această concentrare tematică. Nu a fost mulțumită de ce a spus domnul Martin motivele pe care dumnealui le-a invocat nu mă mulțumesc. Trebuie să se facă distinția între regiunile dezvoltate și regiunile în uh, tranziție. S-a vorbit despre 80% și 20% și despre uh, linia 195. Eu nu înțeleg de ce anumite domenii sunt excluse sau nu sunt considerate suficient de importante. Fie avem obiective tematice, fie nu le avem. Oricum și aceste obiective tematice sunt în număr restrâns, deci nu văd de ce în plus ar trebui să mai adăugăm și o altă limitare, pentru că atunci gradul de flexibilitate dintre diferitele regiuni va fi scăzut până până și în Germania regiunile sunt diferite uh, între ele și asta din toate punctele de vedere, nu numai în ce privește nivelul de dezvoltare. Deci dacă introducem restricții suplimentare, nu cred că vom obține rezultate pozitive. Ar trebui să ni se explice de ce aceste restricții suplimentare sunt neapărat necesare. Un alt element. Dacă analizăm acești indicatori comuni, uh, protecția mediului, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. Și transportul. Am impresia că se face o evaluare mai degrabă cantitativă, dar ar fi bine dacă ea ar fi și calitativă. Nu spun că trebuie totul precizat până în cele mai mici amănunte, dar ar fi bine să avem și această evaluare calitativă și sunt convinsă că va trebui să facem mult mai multe pentru a ne atinge obiectivele. Referitor la dimensiunea urbană, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru explicațiile date. Am înțeles mai bine acum uh, care este intenția dumneavoastră, dar ne putem întreba dacă este suficient și dacă nu este nevoie și de mai multe precizări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna Kell. Aș dori ca ceilalți colegi să uh, vorbească și nu mai mult de două minute. Mulțumesc, da, da, da, bineînțeles, spune domnul Van Nistelrooy. Eu deja am avut ocazia să vorbesc și atunci vreau numai să fac două adăugiri. Mai întâi, cu privire la cooperarea teritorială. Este normal să existe o legătură cu politica de vecinătate și dacă informațiile mele sunt corecte, uh, Comisia AFET, în raportul care va fi votat în decembrie, a preluat propunerile din avizul nostru. Ce înseamnă acest lucru? Noi am cerut ca gestionarea și uh, aspectele financiare legate de programele transfrontaliere din politica de vecinătate să fie revizuite. Și din câte am înțeles eu, la Comisia AFET, uh, reacția a fost mai degrabă pozitivă la uh, față de cerințele din avizul nostru. Deci noi am spus că ne dorim ca fondurile să fie orientate, să fie gestionate într-un mod diferit să existe această abordare cu adevărat transfrontalieră. O altă observație, contractele de parteneriat. Mă bucur că am primit aceste informații din partea Comisiei, și anume că e vorba despre partenerii din statele membre. La acel nivel vor fi pregătite și stabilite contractele. Dar nu trebuie să amestecăm această dezbatere cu cea despre condiționalitatea macroeconomică, pentru că altfel vom crea tensiuni între statele membre și între acestea și <clears throat> Uniunea Europeană și cred că trebuie să evităm să creăm astfel de tensiuni. <clears throat> Un alt risc ar fi să uh, um, purtăm numai o dezbatere politică în care statele membre se mulțumesc să își precizeze poziția uh, și să invoce criza și apoi uh, să se mulțumească de cadrul uh, six-pack. Acum, doamna Mănescu. Mulțumesc. Am să mă refer mai întâi la raportul domnului Olbricht și revenind la prezentarea pe care a făcut-o domnul Martin, uh, eu nu am uh, contestat și nu contest bunele intenții ale Comisiei uh, în ceea ce privește propunerea pentru proiectul acesta de dezvoltare urbană, lista de 20 de orașe. Ceea ce spun eu este că ar trebui poate să fim foarte atenți ca aceste proiecte, care sigur de principiu sunt foarte bune pentru că aduc dezvoltare, aceste proiecte să fie uh, Uh, foarte strâns legate de realitate și realitățile, nevoile celor din, uh, de la nivelul local sunt uh, poate mult mai importante decât doar o intenție bună și din această perspectivă cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra modului în care platforma aceasta și orașele sunt alese Uh, asupra indicatorilor, asupra uh, procentului acesta de 5% și mă gândesc că poate ar fi poate mult mai util să ne gândim la o listă a zonelor urbane și nu neapărat la o listă a orașelor uh, ca să putem să, să dăm posibilitatea ca un număr mult mai mare de orașe să fie implicate. Un alt aspect la care aș vrea să mă refer este propunerea Comisiei ca Um, companiile cu mai mult de 250 de angajați să nu poată accesa fonduri europene decât pentru cercetare și dezvoltare. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în momentul de față și la faptul că aceste companii mari, de fapt, atrag în jurul lor în proiectele pe care le au o multitudine de IMM-uri, vom vedea că, de fapt, este un win-win, o soluție foarte bună în care și companiile mari vin cu uh, know-how, dar și IMM-urile beneficiază, având acces la uh, mult mai multe proiecte decât la ceea ce ar putea singure să facă. Deci ar, poate ar trebui ca la acest, uh, la acest punct, pe acest aspect să ne, să ne uităm și să venim cu o propunere mai, uh, mai aplicată. Uh, referitor la fondul de coeziune, avem o problemă cu condiționalitatea macroeconomică, având în vedere faptul că nu există o legătură între eșecul macroeconomic al unui stat membru și politica sa de dezvoltare regională. Deci aici uh, uh, va trebui probabil să, să discutăm despre acest aspect, dar și uh, cu privire la facilitatea conectarea Europei, în care, sigur, o sumă mare de bani va fi luată din fondul de coeziune, dar eu aș vrea să, să mă asigur că statele care uh, alocă fonduri pentru acest proiect beneficiază Uh, în, uh, în egală măsură de uh, acest, acest proiect, care sigur este foarte bun, numai că trebuie să găsim cea mai bună variantă, cea mai bună modalitate în care să fie reflectată contribuția fiecărui stat membru. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Alfonsi, bitte. Mulțumim, domnul Alfonsi. Voi vorbi despre cooperarea teritorială și mai ales despre granițele maritime și regiunile insulare maritime. Cooperarea la nivelul NUT 3. Când vorbim despre insule ca Corsica sau Sardinia, cooperarea nu se poate rezuma la sudul Uh, Corsicii sau nordul uh, Sardiniei. Se impun niște limite care nu sunt rezonabile. La fel, în ce privește limita celor 150 de kilometri. Uh, se poate avea în vedere o cooperare în ce privește dezvoltarea turismului. Balearele sunt la peste 150 de kilometri de Corsica, deci nu se va putea crea o astfel de grupare europeană de cooperare teritorială. Cred că avem o abordare continentală care nu ține cont de spațiile maritime. Când o graniță este maritimă, cred că pot exista proiecte de cooperare între Valencia și o regiune italiană, de exemplu. Se pot uh, Uh, edifica rute maritime. Cooperarea devine imposibilă din cauza uh, acestor limitări, NUTS 3, 150 de kilometri. Cred că e nevoie de o excepție pentru toate proiectele care traversează frontiere maritime. Pentru că e un alt uh, tip de proiect. Apoi, în ceea ce privește macroregiunile, ne bucurăm că Comisia face din acesta un instrument uh, care se adaugă politicii de cooperare teritoriale, însă avem nevoie de o viziune de ansamblu. Macroregiunile acestea nu se pot constitui oriunde, însă există zone în uh, Europa în care uh, regiunile sunt foarte izolate și uh, E nevoie de o coerență, e nevoie de o viziune de ansamblu. Strategia macroregională poate să fie făcută și mai coerentă în uh, aceste regiuni. Doamna Lukacevska. Mulțumesc foarte mult. Am două observații. Observație legată de FEDER și cealaltă observație legată de susținerea proiectelor. Domnului Albrecht aș vrea să îi spun că vin dintr-o regiune în care cultura tutunului este importantă. Sigur că tutunul este legat de politica de sănătate, și din perspectiva politicii de sănătate ar trebui să fie excluse activitățile de procesare a tutunului, dar ar trebui să excludem și uh, activitățile de procesare a alcoolului sau uh, lanțurile de fast food. Deci nu cred că politica de sănătate a fost motivul pentru care s-a exclus uh, cofinanțarea tutunului din FEDER. În ceea ce privește Fondul Social European, Știm cât de important este acest fond pentru a crește nivelul de ocupare, mai ales nivelul de ocupare al tinerilor. Șomajul generației tinere este abordat în uh, termeni mult prea generale aici. Ce se înțelege prin includerea activă, de exemplu? ce se înțelege prin includerea comunităților marginale, cum este comunitatea romă. Ar trebui să avem în vedere și imigranții aici. Apoi, facilitarea accesului la uh, servicii de sănătate. Dacă vorbim despre îngrijirile de sănătate, știm că îngrijirile de calitate sunt costisitoare. Aș mai avea și alte observații. Promovarea egalității de șanse între femei și bărbați este un alt aspect important. Și nu este menționat aici. Nu se menționează diferențele salariale între bărbați și femei. De asemenea, este important ca fondurile FEDER să fie uh, folosite eficient. Cursurile de formare nu facilitează uneori accesul la piața muncii pentru că nu se uh, fac cursuri pentru a se dezvolta anumite abilități, pur și simplu se cheltuiesc fondurile pentru a, ca statisticile să arate bine și fără a se obține efectele scontate. Ar trebui să ne concentrăm pe, pe uh, măsuri care să fie eficace. Domnul Tremopulos. Vă mulțumesc. În ce privește acest regulament din anul 2006 care ar trebui abrogat. Este un regulament uh, mic și este nevoie să fie îmbunătățit. Comisia a făcut propuneri de modificare pentru a exista o legătură logică și cu politica de coeziune. Și în plus, pentru a exista o legătură cu strategia Europa 2020. Dar eu cred că obiectivele ar trebui să fie cele menționate deja de antevorbitorii mei, precum accelerarea procesului, simplificarea procedurilor și așa mai departe. Noi, uh, la grupul verzilor, uh, ținem foarte mult la uh, finanțarea energiilor regenerabile, la lupta împotriva schimbărilor climatice, la mm, prevenirea riscurilor și întotdeauna am constatat că este mai simplu să faci politică de prevenire mai degrabă decât apoi să plătești daunele. Deci, noi credem că ar fi ușor să um, îmbunătățim rezultatele dacă folosim cât mai bine uh, fondurile disponibile. Dacă uh, apoi există o legătură și cu structurile maritime, apărarea biodiversității, și aceste aspecte ar trebui acoperite de regulament. Ar trebui să adăugăm și o finanțare pentru uh, siturile Natura 2000. În Grecia, precum și în alte țări, aceste regiuni nu au fost uh, ajutate suficient prin intermediul acestor instrumente financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt ultima persoană care a cerut cuvântul. Dar acum vreau să spun, nu vorbesc în numele uh, meu propriu, ci în numele colegei mele, care, din păcate, nu poate să uh, vorbească și a pierdut vocea. Grupul nostru este perfect de acord cu comisia, propunerea comisiei, și anume că Fondul European Social, Fondul Social European, mă scuzați, ar trebui să se concentreze asupra anumitor priorități și să nu se mai uh, arunce cu banii pe fereastră, uh, să nu mai fie uh, cheltuiți numai de dragul de a fi cheltuit, ci pentru ca să se obțină rezultate concrete și trebuie să ținem cont de uh, evoluțiile din uh, fiecare regiune, unele care se lovesc de problema îmbătrânirii, altele de alte forme de evoluții demografice și tot timpul trebuie să fim ghidați de obiectivele Uniunii Europene, cele din strategia Europa 2020, pentru ca să nu existe derive. Dar Principala dificultate constă în existența regiunilor cu un nivel de dezvoltare foarte diferit. Eu cred că în uh, toate regiunile, chiar și cele mai dezvoltate, există în continuare programe de reforme structurale, dar uneori prioritățile din aceste regiuni nu corespund uh, priorităților la nivel european. În ce privește acest program de dezvoltare urbană, s-au pus mai multe întrebări și nu uh, toate aceste întrebări au primit un răspuns. Câte 20 de orașe pentru fiecare stat membru, da, poate că ar fi un lucru bun pentru Luxemburg, dar pentru Germania ar fi foarte dificil dacă am alege numai 20 de orașe senzația mea este că uh, aici s-a regăsit fosta inițiativă urban, inițiativă comunitară și că acum se dorește reluarea ei, ori noi renunțasem la această inițiativă pentru că nu era deloc uh, practic de, de uh, aplicat. Dacă în Germania, unde avem atât de multe landuri, Uh, am uh, alege anumite orașe și landurile nu ar avea un cuvânt de spus, atunci nu ar putea funcționa pentru că este contrar politicii noastre de descentralizare și de uh, uh putere de hotărâre acordată regiunilor. Eu cred că am putea face mult mai multe pentru dezvoltarea urbană această evaluare, cel puțin așa cum arată ea acum, uh, merge în direcția greșită. Avem nevoie de mai multă flexibilitate în regulament. Și nu cred că uh, astfel am pierde din vedere prioritățile, dar uh, vom avea ocazia să mai discutăm cu domnul Obrecht și să aprofundăm această chestiune. Deci dormeam, vorbeam în numele doamnei Vespa și acum îi dau din nou cuvântul Mariei în calitate de raportor principal. Consigo ser telegraficamente. Cuatro... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc și eu să fiu succintă. Sper să reușesc. Patru observații în urma repre... declarațiilor reprezentantului Comisiei. Trebuie să nu pierdem din vedere convergența economică și socială la care s-a ajuns în Uniunea Europeană în ultimii ani. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, eficacității și eficienței. Politica regională reprezintă însă mult mai mult. Trebuie să eliminăm această condiționalitate macroeconomică, după părerea mea nu ar trebui să existe sancțiuni în cadrul politicii de coeziune, pentru că ar fi practic o dublă sancțiune pentru state. Pe de o parte nu mai au um, acces la fonduri și apoi uh, se suspendă și plățile care erau totuși programate inițial. De aceea spuneam că trebuie să avem în vedere creșterea, competitivitatea și eficacitatea. Acest sistem ar trebui să conțină stimul să, a, facă parte dintr-o abordare pozitivă și nu să fie un program de pedepsire. Mai ales când există, să spunem, programe care inițial uh, sunt de bună calitate și apoi se dovedesc că nu sunt. Deci această condiționalitate mi se pare excesivă. Mulțumesc. Doamna Manner, foarte pe scurt, nu mai mult de un minut. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Just very briefly. Uh... Mulțumesc. Câteva observații, foarte pe scurt. Vă mulțumesc pentru feedback și vă, mult pentru, vă mulțumesc pentru observații. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Angelis. Trebuie să promovăm creșterea economică și ocuparea, după cum ați spus, și trebuie să realizăm și coordonarea cu alte politici. Simplificarea este foarte importantă. și este important să reducem uh, uh, mm, povara administrativă. Domnul Van Nistelrooy a menționat legătura cu uh, cooperarea teritorială. Trebuie să așteptăm propunerea comisiei care va ajunge pe 6 decembrie și voi uh, coopera cu raportorul în privința acestui regulament. Trebuie să încercăm să simplificăm aceste programe. Și aceste programe pot fi uh, uh simplificate. Observație pentru domnul Alfonsi. Uh, știu despre ce e vorba în ceea ce privește această distanță de 150 de kilometri. Am avut deja discuții cu deputați francezi legate, discuții legate de această distanță și vreau să continui discuțiile pentru că este un aspect important. În ceea ce privește macroregiunile, știu că sunteți expert în acest domeniu și aș vrea să cooperez și cu dumneavoastră în ceea ce pește uh, macroregiunile. Este important ca aceste aspecte legate de macroregiuni să fie clarificate. De asemenea, trebuie să uh, ne gândim și la uh, contractele de parteneriat. Mulțumesc. Nu mai sunt alte cereri de intervenție. Aș vrea să rog uh, ceilalți raportori să intervină la următoarea reuniune, pentru că într-un minut nu prea mai avem ce să mai spunem. aș vrea să obținem mai multe informații cu privire la facilitatea conectarea Europei. Domnul Pache este director în cadrul comisiei și aș vrea să-i dau cuvântul pentru a răspunde la anumite întrebări care au fost puse. Vă dau cuvântul, dar mai întâi dau cuvântul lui Ian. Mulțumesc, doamnă președinte, însă ar trebui să respectăm programul. Sunt sunt deputați care sunt interesați. Când a fost a, uh, prevăzută discuția cu privire la facilitate? Trebuia să aibă loc acum jumătate de oră. Deci acum. Dacă a fost prevăzut acum, e în regulă. La 11 și un sfert trebuie să discutăm studiul. În mod normal, trebuia să fi discutat deja despre facilitatea conectarea Europei. Deci observațiile raportorului data viitoare. Domnul Pache are cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă, că îmi dați ocazia de a prezenta facilitatea conectarea Europei în fața acestei comisii, o comisie care este importantă pentru că trebuie să existe o complementaritate între această facilitate și instrumentele de politică regională. Însă voi reveni cu mai multe detalii. Facilitatea aceasta a fost adoptată acum o lună de către Comisie în cadrul unui pachet de propuneri care sunt prezentate de către Comisie pentru a contribui la uh, stimularea creșterii economice în Europa, pentru a contribui la uh, realizarea pieței uh, interne, uh, pentru a contribui la uh, Uh, creșterea uh, eficienței energetice și la îmbunătățirea transporturilor. Este o facilitate care reprezintă o valoare adăugată europeană. Scopul Comisiei este de a identifica sinergii între cele trei sectoare. Comisia încearcă de asemenea să realizeze o integrare între politică și uh, cadrele de planificare care sunt uh, um, cadre de planificare care sunt uh, uh, menționate, sunt stabilite în liniile directoare. Facilitatea Conectarea Europei este o componentă cheie a uh, cadrului financiar și trebuie să fie văzută în uh, legătură cu uh, liniile directoare. Scopul este să susținem uh, statele membre pentru a uh, implementa aceste rețele transnaționale. Instrumentul acesta realizează sinergii între finanțarea privată și publică. Atunci când am pregătit instrumentul, am încercat să vedem care sunt domeniile în care se justifică finanțarea publică și există diferențe importante între proiecte, și între cele trei sectoare. În instrument există multe prevederi legate de instrumentele de finanțare novatoare pentru a ă, facilita finanțarea proiectelor și ori de câte ori identificăm nevoia de finanțare publică, mergem cu un pas mai departe și încercăm să identificăm ă, ă, să vedem dacă aceste, această finanțare trebuie să fie europeană și facilitatea aceasta afirmă că e nevoie de finanțare europeană pentru uh, partea pentru elementele europene din TNT-uri. Sigur că, dincolo de dimensiunea pieței interne, am încercat să identificăm legături cu alte politici și instrumente bugetare, în special cu programul de cercetare și dezvoltare care va fi uh, um, dat publicității săptămâna aceasta, relația cu dimensiunea externă, care este de asemenea importantă, și relația cu finanțarea regională, asupra căreia voi reveni uh, cu mai multe detalii. Facilitatea Conectarea Europei uh, este conse- consecventă cu ceea ce se întâmplă în cadrul diferitelor instrumente de politică regională. Dacă mă refer la uh, tehnologia informației, uh, instrumentele regionale trebuie să continue să uh, faciliteze reducerea decalajelor. Facilitatea Conectarea Europei intervine în privința componentelor uh, care nu pot fi uh, realizate la nivel național. În ceea ce privește energia, sperăm că statele membre vor continua să folosească instrumentele de politică regională pentru uh, rețele de distribuție. Eficiența energetică este de asemenea o prioritate cheie, va rămâne o prioritate cheie și facilitatea conectarea Europei se va axa pe anumite priorități limitate pentru a se desăvârși uh, dimensiunea energetică a um, TNT-urilor. În, ceea ce, în sectorul transporturilor nu se înlocuiește finanțarea uh, prin fondul de coeziune. Uh, fondul de coeziune conține să, continuă să fie axat asupra sistemului de transport, alcătuit dintr-o rețea centrală și uh, rețea secundară. Vom continua să ne axăm pe uh, aspectele transfrontaliere ale rețelei și ne concentrăm asupra proiectelor care sunt uh, greu de derulat, proiecte care au legătură cu rețeaua centrală. În propunerea Comisiei propunem ca statele membre să se angajeze ca până în 2030 să uh, realizeze o rețea uh, centrală europeană care acoperă toate cele 27 de state membre și vrem să garantăm faptul că statele membre pot acționa în cadrul pieței interne pentru transportul de mărfuri și pentru mobilitatea cetățenilor realizarea acestei rețele uh, centrale până în 2030 este o prioritate importantă. TNT-urile actuale reprezintă un cadru indicativ. Comisia propune acum statelor membre să se angajeze să realizeze această rețea centrală până în 2030. Deci e vorba despre un cadru mult mai ambițios pentru a asigura o coordonare a investițiilor între cele 27 de state membre. Ambițiile acestea sunt, uh, se bazează pe anumite reglementări. Statele membre vor fi susținute în mod mai eficient de Uniunea Europeană și Comisia propune uh, să se instaleze niște coridoare cheie care vor coordona investițiile naționale, dar și investițiile industriei, a gestionarii, investițiile gestionarilor de infrastructuri și, dincolo de acest instrument de coordonare, propunem și un buget ambițios în cadrul facilității conectare a Europei, circa 31 de miliarde de euro, dintre care 10 miliarde sunt uh, rezervați pentru țările de coeziune. Și dați-mi voie să fac câteva observații legate de această sumă de 10 miliarde care a fost menționată acest dimineață. Uh, este elementul care este cel mai discutat legat de facilitatea conectarea Europei. Este elementul cel mai discutat în uh, această comisie și în Parlamentul European în general. Această sumă de 10 miliarde de euro este uh, destinată finanțării de granturi uh, pentru rețea. Ați văzut că am identificat o listă de proiecte Statele membre și Comisia Europeană au identificat un număr limitat de proiecte uh, proiecte care vor fi finanțate din această sumă de 10 miliarde și ani din Facilitatea Conectarea Europei. Este vorba despre proiecte transfrontaliere și este vorba despre proiecte feroviare. Am ales aceste proiecte pentru că sunt proiectele cele mai greu de implementat. Și asta în toate statele membre infrastructura uh, transfrontalieră este mai greu de pregătit și nu uh, este prioritară din punct de vedere politic. Iată de ce am ales să ne axăm pe aceste proiecte și uh, această sumă de 10 miliarde rezervată țărilor de coeziune va fi, uh, uh, uh, me, va fi uh, destinată pentru implementarea secțiunilor transfrontaliere uh, ale rețelei. Cum uh, va fi gestionată această facilitate? Statele membre vor pro pregăti proiecte pe baza listei de proiecte uh, anexată la textul respectiv, deci uh, totul se va face în mod transparent, proiectele finanțate vor fi selectate în mod transparent și va exista, bineînțeles, un avantaj, și anume că uh, statele membre până în 2015 uh, uh, statele membre vor avea timp să pregătească proiectele. Proiectele vor face obiectul unei apel pentru propuneri, vor fi evaluate conform criteriilor calitate, maturitate și eficacitate, Uh, vor uh, reprezenta o valoare adăugată europeană maximă și Comisia Europeană, cu sprijinul uh, agenției executive și pe baza unei evaluări externe, Comisia Europeană va selecta aceste propuneri, aceste proiecte. În ceea ce privește suma de 10 miliarde, proiectele vor fi rezervate țărilor de coeziune. Deci țările de coeziune vor concura între ele și proiectele vor concura și această sumă de 10 miliarde va fi uh, destinată mai ales uh, lucrărilor de infrastructură. Această sumă de 10 miliarde va, fi, va putea fi folosită pentru a facilita cofinanțarea națională pentru proiectele de infrastructură. Cu uh, colegii din administrațiile din țările de coeziune am uh, discutat mai ales uh, despre cum se garantează faptul că sunt alese proiecte din țările lor. Cu alte cuvinte, dacă facilitatea conectarea Europei are prevăzute sume naționale, am hotărât să nu existe astfel de bugete naționale pentru că trebuie să existe o concurență între proiecte și din experiența cu TNT-urile știm că dacă există o concurență între proiecte, se asigură alegerea unor proiecte de calitate și se asigură și maturitatea proiectelor. Din momentul în care proiectele sunt reținute în cadrul programului TNT, este clar că proiectul respectiv poate fi derulat. Această maturitate eh, reprezintă o presiune foarte utilă, nu atât eh, asupra statului membru, cât asupra promotorului proiectului. Agențiile, eh, gestionarii de infrastructuri, porturile care vor pregăti aceste proiecte. Prin acest sistem, promotorii de proiecte care au avut dificultăți în a veni cu proiecte în actuala perioadă de programare acești promotori vor avea timp să pregătească aceste proiecte feroviare și aceste proiecte transfrontaliere până în 2015. Aceste proiecte care sunt esențiale pentru a finaliza rețeaua centrală. Chiar dacă nu sunt sume alocate fiecarei țări în parte, nu există un buget național, Comisia a hotărât că atunci când uh, selectează un proiect, ar trebui să asigure un echilibru între statele membre. Asta nu înseamnă că se garantează faptul că există o proporție rezonabilă de proiecte din fiecare stat membru. Cu toate acestea vom, ne vom asigura că proiectele selectate sunt uh, distribuite între statele membre în așa fel încât rețeaua aceasta centrală să se contureze nu doar în una, două țări, ci în toate statele membre. Aș vrea să mai adaug faptul că țările de coeziune au uh, această sumă rezervată de 10 miliarde, dar au acces de plin la uh, cele 1,7 miliarde de euro. Acest, uh, această sumă este uh, valabilă pentru toate cele 27 de țări. Am vrut să ne asigurăm de asemenea că există o complementaritate cu uh, fondul de coeziune. Fondul de coeziune uh, este destinat țărilor de coeziune uh, care pot implementa uh, rețeaua. Fondul de coeziune poate fi accesat uh, în întregul sistem și federul este de asemenea disponibil pentru infrastructura de transport și poate fi folosit pentru rețeaua principală și pentru rețele secundare din țările care uh, folosesc uh, sumele FEDER. În concluzie, aș vrea să subliniez că proiectele care au fost alese și incluse în anexă au fost alese în cooperare cu țările membre. Am avut uh, cinci întâlniri cu statele membre pentru a identifica Uh, rețelele și proiectele și în ceea ce privește suma de 10 miliarde pentru țările de coeziune, discuțiile despre proiecte s-au purtat între colegii din uh, DG Regio și din uh, DG Move pentru a ne asigura că știm foarte bine cum s-a implementat până acum fondul de coeziune în sistemul TNT și în așa fel încât să existe o complementaritate între proiectele legate de facilitatea uh, conectarea Europei și uh, proiectele care sunt uh, derulate în cadrul Fondului de Coeziune. Discuțiile au fost conduse de colega mea din DG Regio și DG MUV este implicată pentru a se asigura complementaritatea între aceste instrumente. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Sunt aici cu colegii din uh, Direcția Generală uh, Societatea Informației, colegii din uh, Direcția Generală Energie și DG Regio. Suntem cu toții prezenți pentru a vă putea răspunde la întrebări. Now I'd like to give the floor to... Îi voi da acum cuvântul domnului Peter Bergovici, reprezentantul DG Regio. Vă mulțumesc. Aș dori să spun câteva cuvinte despre complementaritate. După cum știți, un element cheie al propunerii Comisiei a fost integrarea mai mare între diferitele instrumente uh, la nivel european. În uh, special în transport, dar și în tehnologia informației, mai puțin în infrastructura energetică. Colaborăm foarte strâns în această privință. Există două mecanisme pentru a asigura această complementaritate. În primul rând, în cadrul uh, strategic comun, Comisia dorește ca toate pachetele cu privire la instrumentele de fond și de politici să fie adoptate să vedem cum uh, pot fi legate între ele în transport, în tehnologia informației, în cercetare, în educație și în alte domenii. Este un aspect uh, important unde putem vedea mai clar complementaritatea instrumentelor. Al doilea nivel important pentru noi este cel național. În contractele de parteneriat există o secțiune care menționează abordarea integrată a dezvoltării teritoriale. Acolo am prevăzut ca la nivel național să existe mecanisme care să garanteze complementaritatea, coordonarea la nivel uh, național cu ceea ce se realizează prin uh, facilitatea conectarea Europei și prin uh, politica de coeziune. Vor exista discuții între Comisie și statele membre pentru ca valoarea adăugată să fie maximizată. În cele din urmă, în termeni operaționali, în ceea ce privește proiectele majore, vom colabora cu colegii noștri de la Comisie să ne asigurăm că totul se leagă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru scurta prezentare. Au cerut cuvântul doi colegi, domnul Albrecht Sunt uh, încântat să aud cum uh, totul va fi coordonat mai bine. Avem exemple din trecut. Zonele rurale și dezvoltarea regională, coordonare minunată, n-a mers nimic. Totul este complet separat. Dați-mi voie să exprim câteva elemente și aș dori să-l rog pe reprezentantul DG Move să spună dacă am dreptate sau nu. În primul rând, ați folosit expresia suma banii pentru statele din coeziune. DG Regio folosește azi termenul, spune că banii sunt luați din uh, fondul de coeziune. Este luat din fondul de coeziune sau este acordat țărilor uh, din coeziune? În al doilea rând, o problemă gravă cu care ne confruntăm în Consiliu și în Parlament este limitarea. Limitarea este 2,5 din uh, venitul național brut. Luați banii din uh, fondul, națion... din fondul de coeziune, iar limita va merge la limita va crește. Există dezbatere acum cu Letonia și așa mai departe. Problema este, limitarea e problema sau nu? Sau extinderea TNT? Ca să fiu bine înțeles, nu am nicio problemă cu ideologia. Complementaritatea, rețeaua principală, totul este adevărat însă pentru mine problema este extinderea TNT, acordarea de fonduri suplimentare, 10 miliarde de euro în plus pentru politica de coeziune, să-i spunem TNT și să o luăm din uh, limitare. Dacă statele membre sunt de acord ca limitarea să scadă. Politica de coeziune este bazată pe metodologia menționată, pe uh, administrarea comună. Dacă banii sunt luați din fondul de coeziune sau acordat țărilor din coeziune, consecințele vor fi în, regulamentul, în regulament dacă banii nu sunt cheltuiți, cine va fi răspunzător, agenția sau statele membre? Trebuie să clarificăm ori uh, avem o administrare comună, ori acordăm mai mulți bani pentru TNT, n-am nicio problemă. Cealaltă problemă este să lăsăm suma în uh, fondurile naționale. Nu există sume în uh, agenții, dar există în politica de coeziune. Dacă lăsăm banii în sumele naționale, putem să alocăm banii membrele state vor fi oblig... statele membre vor fi obligate să îndeplinească proiectele și vor fi uh, răspunzătoare. Nu am nimic împotriva acestei facilități, nimic împotriva conceptului de uh, coordonare, Dar în ceea ce privește metodologia și consecințele politice, va fi foarte greu. După cum știți, dacă banii sunt luați din suma pentru coeziune pentru Polonia și luați și din fondul pentru România, iar Polonia câștigă, ce vor spune românii? Ne-ați luat banii. Poate mă înșel, dar vă rog să clarificați uh, problema. Suntem politicieni, trebuie să le răspundem oamenilor la întrebări. Ne apărăm uh, sumele naționale sau le reducem? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori, dragi colegi, să vă amintesc că trebuie să terminăm la 11 și jumătate pentru ca Uh, vă rugăm să puneți doar trei întrebări. Ce întrebare aveți? Uh, spre deosebire de antevorbitorul meu, mă îndoiesc de eficacitatea acestei facilități. Am uh, câteva îndoieli și referitor la necesitatea de a avea această abordare în uh, cadrul financiar, credem că facilitatea trebuie să obțină 40 de miliarde, iar 10 miliarde să vină din fondul de coeziune. Suma ar putea fi redusă. Cred că rezultatul discuției este următorul. Politica este una regională sau una sectorială? pentru a le răspunde comisarilor uh, ce se însărcinează de diferite sectoare, în trans, sectorul transport, energie și așa mai departe, în cadrul strategiei Europa 2020. Discuția din Comisia pentru Transport, am avut o uh, dezbatere cu privire la aplicarea proiectelor cu privire la infrastructura energetică. Mă întreb dacă măsurile aplicate de comisie ne permit să obținem rezultatele fixate. Dacă interconectăm uh, diversele uh, coridoare din Europa, nu se pune problema finanțării. Problema este că cele 27 de state membre au propriile modele feroviare și nu se pot pune de acord um, la un compromis în ceea ce privește regulile de semnalizare, locomotivele, modelele electrice ale căilor ferate și așa mai departe. Dacă ne închipuim o cooperare transfrontalieră pentru a reduce blocajele. Dacă vrem să înlesnim cooperarea, trebuie să lucrăm asupra acestei probleme. În domeniul feroviar există competiție între organizațiile de transport, între administratorii infrastructurii. Statele membre trebuie să ia măsuri. În Germania există mari companii în domeniul energetic ce, în funcție de obiectivele lor economice, au creat rețelele, iar obiectivele lor nu sunt neapărat aceleași cu ale statelor sau ale Uniunii Europene. Prin urmare, există probleme. Cooperarea transfrontalieră nu funcționează chiar atât de bine. Există o piață internă a energiei, avem probleme de, met- metodă, de tehnică în ceea ce privește conexiunea în bandă largă. Există și aici probleme legate de companiile de telecomunicații din statele membre ce se bazează pe considerații comerciale. Companiile pot uh, fi încurajate să meargă în regiuni unde nu există interes economic? Pe de altă parte, se pune problema transparenței și a guvernanței. Și aici uh, statele membre nu intervin adesea decât în mod indirect. În, la cooperarea transfrontalieră, regiunile trebuie să aibă posibilitatea să profite de această facilitate pentru a aplica proiecte de mici dimensiuni. Proiectele transfrontaliere um, Există multe chestiuni ce trebuie clarificate în ceea ce privește regulamentul Fondului de Coeziune și diferitelor instrumente. Vă mulțumesc! Nu doresc uh, să menționez și alte provocări. În principiu, nu am nimic împotriva infrastructurii transfrontaliere ce ne va permite să facem din Uniunea Europeană un bloc, o entitate uh, similar cu politicile aplicate în China sau în Statele Unite, proiecte mari de infrastructură. Dar, uh, ca de obicei, ne împiedicăm de detalii. Răspunsul dumneavoastră nu ne dă informații concrete despre detalii. Nimic legat de aplicare care presupune bani. Câți bani vor fi pierduți de un stat membru, câți bani vor fi acordați altui stat membru în cazul în care proiectul uh, în, va fi câștigat de Polonia, iar uh, România va pierde, în exemplul dat. Există un echilibru între câștigători și învinși, nu doar între state membre, ci și între companii dacă o companie din același stat membru care pierde, va pierde contractul sau subcontractul, aceasta creează automat frustrări. Suntem politicieni, trebuie să le explicăm aceste lucruri alegătorilor. Este important să ne amintim și că statele care au cea mai mare nevoie de finanțare în infrastructură au în același timp și capacități administrative scăzute, capacități scăzute de a aplica proiecte la scară largă. Nu aș putea decât să-mi imaginez acum cine vor fi învinși. Avem răspunsuri la aceste probleme? Dacă nu, trebuie să merg și să le explic nu doar românilor, ci și colegilor mei. am uh, discutat problemele um, uh, statelor de la Dunăre și proiectele de coeziune. Nu este doar problema mea, ci și a lor. Trebuie să convingem guvernele să accepte, dar pentru aceasta avem nevoie de echilibru, de un răspuns um, drept. Trebuie să ne amintim că Acum ne cereți să vă dăm un cec în alb și să vedem dacă în ce proiecte vor fi selectate în 2014. După ce uh, cadrul financiar multianual va fi adoptat. Ne cereți să vă dăm garanții când noi nu avem nicio garanție în legătură cu corectitudinea procesului, cu impactul concret al facilității conectarea Europei în fiecare stat membru? Până la urmă, politica de coeziune trebuie să rezolve uh, decalajele și nu să creeze altele. Iar răspunsul dumneavoastră nu mi se pare satisfăcător. Trebuie să fim informați permanent în calitate de comisie în legătură cu discuțiile și negocierile cu statele membre ce proiecte au fost discutate cu statele membre acum? Cele mai importante proiecte transfrontaliere care au fost discutate sunt acum avute în vedere de facilitatea conectarea Europei. Fără a fi informați, nu putem să ne dăm cu părerea despre ce este bun și ce este rău. Suntem politicieni și avem nevoie de garanții nu vă putem da un cec în alb. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Cine va răspunde? Poate ar trebui să răspund eu în ceea ce privește limitarea. Cred că colegul meu poate să spună mai multe. Câștigători și învinși. Cred că scopul instrumentului este să susțină integrarea uh, țărilor din coeziune pe piața internă. Despre asta este vorba. Fără a concentra eforturile statelor membre pe cooperarea transfrontalieră, acest lucru nu se va întâmpla. Astăzi nu e vorba de așa ceva. cadrul de reglementare și modul în care uh, companiile lucrează creează obstacole pentru guvern. Am uh, propus regulamente nu doar pentru state membre, ci și pentru autorități, companii. Avem uh, ghidul, iar proiectele vor avansa, dar avem nevoie de un stimul și facilitatea conectarea Europei este acest stimul. Cred uh, că prin asigurarea țărilor, la asigurarea accesului țărilor la piața internă, contribuim la coeziune și la creșterea economică în Uniunea Europeană. este un instrument extrem de eficient care va asigura coeziunea și dezvoltarea economică. Revenind la întrebare, cine câștigă, cine pierde și cum uh, se derulează procesul, voi intra în detalii acum. Ar trebui să menționez că pe 29-30 noiembrie, săptămâna viitoare, organizăm o conferință cu privire la noua abordare TNT și vom discuta cum va opera uh, facilitatea cu acei 10 miliarde de euro. Vom uh, fi deschiși la întâlniri bilaterale sau la seminare mai detaliate prin care să vă arătăm cum sunt selectate proiectele, cum sunt administrate Comisia se asigură că proiectele sunt încheiate cu succes. Dar acum să vă răspund la întrebare. În primul rând, din punct de vedere politic, nu vor exista învinși. Este vorba de conectarea statelor membre. În 2011, 12 și 13, programul TENT existent și politicile regionale vor fi pregătite pentru proiecte. Există capacități administrative diferite în statele membre și în statele membre care au nevoie vom face eforturi suplimentare. Este un instrument transparent și pentru Parlament în uh, procesul de codecizie. Vom pregăti aceste liste în toate țările din uh, coeziune. Suntem interesați ca întreaga rețea să meargă. Vom colabora cu toată lumea și vom face eforturi uh, deosebite acolo unde este nevoie. Statele membre pot veni cu propuneri în 2013 uh, dacă pe 1 ianuarie 2013 nu este totul gata, va mai fi o perioadă de grație. Există o evaluare externă făcută de agențiile executive care analizează calitatea proiectelor. Nu este ca la politica de cercetare unde sunt uh, notate proiectele bune sau rele. Aici există un prag minim de calitate, de maturitate și de relevanță pentru proiecte. Apoi, agenția ne comunică ce proiecte nu sunt pregătite pentru finanțare. Apoi mai există a doua și a treia șansă pentru propune. Apoi uh, înaintăm totul comisiei și vor fi analizate proiectele. Și proiectele bune, nu doar cele remarcabile. Știu din experiență că vor fi proiecte în toate statele membre. Apoi, uh, sub uh, fondul de coeziune, vom da prioritate proiectelor care respectă alocările naționale. Nu vom avea alocări naționale pentru că acestea nu pun destulă presiune pe promotorii proiectelor. Trebuie să ieșim din logica națională să ne concentrăm pe uh, rețeaua principală și pe uh, cooperarea transfrontalieră. Apoi ne vom asigura că în toate țările din coeziune se va realiza rețeaua principală. Scopul nostru este să promovăm rețeaua principală în toate țările membre. Nu este o sumă națională. Aveți dreptate pentru motivele pe care le-am dat. Însă există o garanție politică pentru faptul că proiectele vor fi finanțate în toate țările. Nu există nici câștigători, nici învinși. Apoi, uh, în ceea ce privește administrarea, vom reproduce sistemul TNT actual, selectarea proiectelor, care nu este făcută de comisie, ci de celelalte instituții ale Uniunii Europene. Odată ce proiectele sunt alese, agenția și promotorul proiectelor colaborează pentru pregătirea deciziei de finanțare. Apoi, Comisia uh, se ocupă de aceasta. Apoi există prima finanțare și beneficiarul începe să aplice proiectul. Odată ce proiectul progresează, uh, sunt alocate fondurile. Dacă proiectul nu progresează, apoi finanțarea va fi redusă. Ori folosești fondurile, ori le pierzi. În 2010 am făcut acest lucru pentru prima dată în Tente. Statele membre nu s-au simțit prea bine la început, toate statele membre, pentru că în toate există proiecte, dar apoi și-au dat seama de avantajul acestui principiu. Se pune presiune nu pe state, ci pe proiecte. Apoi, uh, infrastructura de transport este aplicată. Dacă fondurile nu sunt folosite de un proiect, ele se reîntorc în program, nu sunt pierdute, apoi sunt reinjectate pentru alte propuneri. Sunt sigur că atunci când vom face selecția, vom lucra pentru alocarea națională. Există un uh, grad mare de uh, predictibilitate. Disponibilitatea Comisiei de a lucra pentru sumele naționale, dar apoi uh, modul în care se asigură relevanța proiectelor. Realitatea este că astăzi decizia de finanțare a comisiei există și aplicarea la fața locului. Achiziția, administrarea proiectului este răspunderea statului membru. aceiași uh, administratori interacționează cu agențiile TNT și confirmă nevoia de finanțare suplimentară. Este un sistem centralizat, dar asemănător cu uh, politicile de coeziune. În unele state membre există capacități deja. Referitor la suma de 10 miliarde din uh, Facilitatea conectare Europei, aceasta va fi implementată cu susținerea agențiilor externe în cazul transporturilor. Întrebarea este de unde vin cele 10 miliarde? Ele sunt uh, transferate din fondul de coeziune. Colegul meu va răspunde imediat. Uh, banii vor fi transferați anual Însă transferul este dictat de alegerea Comisiei de a rezerva banii pentru țările din coeziune. Aceasta este logica transferului. Banii nu sunt luați de la țări, ci sunt administrați în mod diferit pentru proiecte diferite care au administrare și un proces de selecție diferite, dar vor ajunge la beneficiari, la statele membre, și sunt o contribuție pentru piața internă și dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum dăm cuvântul și domnului Bercovici pentru câteva răspunsuri. Am depășit cu mult programul, deci vă rog frumos să fiți succint. Acum, în ce privește mecanismul precis al acestui transfer al tehnicilor bugetare, cred că ar fi mai bine să vorbiți cu cineva de la Direcția Generală Bugete. Însă, eu pot să vă spun ce figurează în regulament și cum știm noi că se vor petrece lucrurile. Aceste alocări naționale vor fi constituite, vor fi calculate și la sfârșitul dezbatelor vom ști care vor fi alocările pentru fiecare stat în parte. Apoi, aceste 10 miliarde care sunt disponibile pentru un transfer către facilitatea conectarea Europei vor fi deduse prorata din aceste alocări naționale. Oricum, va fi vorba despre o cotă aceeași pentru toate statele membre, din fondurile de coeziune, spune vorbitorul după precizarea domnului Olbricht. Deci, cum spuneam, va fi o, o sumă calculată pentru întreaga perioadă și va fi transferată către linia bugetară și eh, sub linia bugetară aferente eh, facilității conectarea Europei și apoi această sumă va fi împărțită pentru toți anii din perioada de programare și vom acorda, bineînțeles, prioritate țărilor de coeziune și apoi alocărilor naționale. Și din cât înțelegem noi, plafonarea nu se va aplica. Mulțumesc! Vă mulțumim amândurorula pentru răspunsurile dumneavoastră. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14, studiul intitulat Impactul și eficacitatea fondurilor structurale și ale politicilor UE destinate IMM-urilor în cadrul regiunilor. Prezentarea va fi făcută de către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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că toată lumea mă poate auzi. Parlamentul European ne-a rugat să facem acest studiu. Nu știu dacă n-am să-mi pierd vocea până la sfârșitul prezentării. Parlamentul European ne-a rugat să facem acest studiu despre impactul și eficacitatea fondurilor structurale și ale politicilor UE destinate IMM-urilor în cadrul regiunilor. Nu a fost vorba despre o evaluare. Noi am vrut să aflăm care este impactul și eficacitatea în funcție de datele existente. Ce am făcut noi? o metodă destul de clasică, o abordare clasică care corespunde politicii de coeziune. Este o politică sectorială. Și se bazează pe ceea ce se cunoaște despre IMM-uri și ce influențează evoluția IMM-urilor. Se spune că Potențialul creșterii economice și potențialul ocupării se află în mâinile IMM-urilor. Și există o multitudine de instrumente euro europene care sprijină IMM-urile. Și noi am dorit să știm în ce măsură politica de coeziune contribuie la sprijinirea IMM-urilor. Dacă dați voi, acum am să vă prezint pe scurt toate aceste aspecte. Mai întâi în ce privește natura IMM-urilor. IMM-urile este o... Când vorbim despre întreprindere mici și mijlocii, este vorba de fapt despre o generalizare se spune că uh, acestea uh, au mai puțin de 250 de angajați și mai puțin de 50 de milioane de euro cifră de afaceri sau uh, um, um, mai puțin de 43 de milioane uh, uh, uh, de uh, profit. Dar acest lucru nu reflectă uh, evantaiul larg al IMM-urilor și ar trebui uh, să ne dăm seama că este vorba despre un concept foarte larg care acoperă uh, entități diferite. Deci această definiție nu reflectă acest evantai larg de IMM-uri. Dar acum trebuie să vedem cum putem să descriem mai bine ce este o întreprindere mică sau mijlocie. Acestea uh, sunt foarte diferite în funcție de sectorul industrial în care sunt active, dacă sunt uh, active în domeniul tehnologiei, la cercetării și al dezvoltării, uh, în funcție de uh, locul în care sunt amplasate, de ciclul lor de funcționare și așa mai departe. O întreprindere mică sau uh, uh, mijlocie poate să fie un startup sau, din potrivă, o întreprindere care există de mult timp. Există o perioadă de maturizare a unei întreprinderi și pe măsură ce această întreprindere, uh, uh, între ghilimele, îmbătrânește, are nevoi diferite, complet diferite de cele uh, din momentul în care o întreprindere um, își începe ciclul de viață. Dacă la început au nevoie mai mult de bani, de fonduri și de capacități de organizare și poate eventual de um, um, tehnologie, după această perioadă de maturizare, cum spuneam, nevoile uh, evoluează și ele. În literatura de specialitate se mai arată că multe IMM-uri nici măcar nu au intenția să crească prea mult, să se extindă prea mult, pentru că atunci când te extinzi, apar noi riscuri. Un alt aspect, multe IMM-uri nu fac cercetare și dezvoltare Uh, sau nu se modernizează din punct de vedere tehnologic. Din 100 de întreprinderi, 30 maxim uh, fac asemenea muncă de cercetare și dezvoltare sau doresc să facă inovare și numai 3% reușesc să uh, aibă performanțe în acest domeniu. Deci, cum spuneam, majoritatea IMM-urilor uh, nu pot uh, să uh, se bucure de acest sprijin acordat uh, din fondurile UE pentru inovare și cercetare și dezvoltare. Atunci când analizăm ciclul de viață al unei întreprinderi, ne dăm seama care sunt aptitudinile, care sunt competențele de care este nevoie până în momentul în care întreprinderea se maturizează. Plecăm de la uh, faza de idee și apoi ajungem la aceste capacități de leadership, cele de management și cele or- organizaționale care au un impact mai mare asupra uh, evoluției întreprinderii. Și apoi trebuie să ne gândim la factorii, fie interni sau externi. Sunt uh, bineînțeles, factori determinați de uh, uh, schimbările socioeconomice, politice și instituționale, mai ales cadrul de uh, reglementare. Apoi, factorii de natură internă, în primul rând, competențele manageriale și capitalul. Apoi, resursele umane și felul în care o, o întreprindere se poziționează pe piața externă. Nu vreau să fac lucrurile și mai complexe, dar vreau să vă arăt că nu este ușor să avem un instrument și să spunem că uh, uh, obiectivul acestui instrument este ajut- uh, sprijinirea IMM-urilor sau că avem un instrument a cărui obiectiv este sprijinirea inovării. Doream să vă arăt în acest grafic că aceeași întreprindere evoluează în mod diferit și are nevoi diferite într-un moment sau altul din ciclul său de viață. Acum când vorbim despre instrumentele europene de sprijinire a IMM-urilor, există mai multe tipuri de instrumente și mai multe modalități de sprijinire. În primul rând, sprijinul de natură uh, uh, legislativă. Există Small Business Act, care oferă principii pentru politica europeană și națională și pune accentul pe uh, faptul că uh, întâi trebuie să uh, vedem lucrurile la dimensiunea lor cea mai redusă. Nu vreau să intru mai mult în detaliu, dar aceste instrumente pot fi împărțite între cele care oferă linii de orientare și apoi cele care oferă sprijin financiar sub formă de granturi, de uh, garanții, de împrumuturi. Unele sunt uh, um, țintite către cercetare și inovare, altele către uh, cultură, uh, media și așa mai departe. Există apoi și uh, instrumente cu rol de consiliere și sprijin și apoi uh, cele uh, uh, care favorizează crearea de uh, rețele. Aceste instrumente sunt independente de politica de coeziune în ansamblu. Nu există legături. Ce face atunci politica de coeziune pentru IMM-uri? Liniile de orientare strategice ne oferă multe informații în acest sens de exemplu, programele operaționale ar trebui să creeze locuri de muncă, atrăgându-i pe oameni în, uh, climat, în uh, mediul antreprenorial. Se dorește sprijinirea creării de întreprinderi. Deci există obiective fixate și se spune că politica de coeziune ar trebui să țintească, să um, vizeze IMM-urile. Dar acum, dacă încercăm să vedem concret cum se întâmplă acest lucru, ce fonduri sunt alocate, trebuie să fim vigilenți, deoarece intrăm în aceste coduri de intervenție. Și dacă încercăm să vedem ce face exact Fondul Social European sau uh, Fondul European de Dezvoltare Regională pentru IMM-uri, trebuie să intrăm în capitolul codurilor de intervenții. Și există trei categorii. Instrumentele care vizează, uh, cum spuneam, uh, IMM-urile Uh, direct, de exemplu, pentru cercetare și dezvoltare, pentru produsele ecologice, pentru investițiile în domeniul informațiilor și tehnologiei, pentru uh, întreprinderile tip startup. Apoi, există acest sprijin de natură generală și există programe operaționale prin care se alocă uh, fonduri. Iată un tip de abordare. Noi am încercat să învățăm ceva din această abordare. Cum politica de coeziune poate să vizeze acești factori extern și intern. Și este foarte clar. Politica de coeziune oferă fonduri pentru infrastructură. Principalul instrument este FEDER-ul, de unde se, uh, se sprijină factorii de piață, factorii interni precum uh, uh, resursele umane, poziționarea externă, competențele de marketing. Programele de cooperare teritorială nu oferă acces la grabă informații și networking și vizează tot ceea ce ține de tehnologie și se ocupă și de sistemele de reglementare transfrontaliere. Fondul Social European vizează mai degrabă a, uh, a, um, competențele și cunoașterea și există apoi Jasmine și uh, Jeremy care oferă acces la capital și la informații și al, cu ultimul program trebuie să fac o precizare pentru că cu Jeremy se oferă acces la infrastructură și, și capital și nu la infrastructură și informație. Următoarea întrebare a fost cât de mult se cheltuie efectiv pentru IMM-uri. Și revin acum la aceste coduri de intervenții, care sunt mai degrabă cu un caracter pur tehnic. Am ajuns la niște medii. În jur de 68 de miliarde de euro sunt alocați pentru sprijinirea IMM-urilor, ceea ce reprezintă 20% sau o cincime din fondurile totale ale politicii de coeziune. Aceste cifre sunt foarte diferite uh, de la un stat membru la altul și mai ales între cele uh, primele 15 state membre ale UE și uh, statele membre care au aderat din 2004 până în prezent. Deci sunt țări precum Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Suedia și Regatul Unit, precum și țările de jos, care primesc practic jumătate din fondurile structurale uh, pentru IMM-uri. E vorba despre uh, sume semnificative. Nu putem să comparăm aceste uh, intervenții cu cele din perioada precedentă, deoarece în codurile de intervenții se stipulează că în perioada precedentă, în uh, regiunile din obiectivul 1, 50% din fonduri au fost pentru uh, IMM-uri, iar în regiunile din obiectivul 2, uh, un sfert din fonduri au fost pentru IMM-uri. Ce putem să învățăm despre felul în care fondurile structurale reușesc să sprijine IMM-urile, să vizeze IMM-urile. În, uh, dacă ar fi să vorbim despre indicatori de performanță. Se pune accentul pe acești indicatori și se pune accentul pe oferirea de informații. De exemplu, rapoartele strategice. Acestea sunt de o foarte bună calitate, vă oferă informații prețioase despre realizările politice de coeziune vis-a-vis de, vis -vis de IMM-uri. Raportul făcut de Austria, de exemplu, ne dă cifre foarte exacte uh, de, despre uh, venituri și cheltuieli, despre angajamentele inițiale și rezultatele finale. la fel și cu raportul uh, strategic uh, <clears throat> redactat de Malta sau de Irlanda, care se referă direct la IMM-uri. Există alte țări unde rapoartele strategice vă dau informații foarte puține despre întreprinderi, nu neapărat uh, IMM-uri. De exemplu, raportul Republicii Cehe, pe care l-am analizat, ne dă informații foarte bune despre performanțele programului, dar nu spune nimic despre uh, felul în care au fost uh, concret uh, sprijinite întreprinderile. Deci, aceste rapoarte strategice sunt heterogene. Și nu putem să le comparăm între ele. Și nu putem să ne dăm seama concret în ce măsură politica de coeziune contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Rețeaua de evoluție din Direcția Generală Regio încearcă să obțină mai multe informații din planurile naționale de implementare. Am analizat și raportul uh, DigiRegio. Veți găsi în uh, uh <coughs> raportul nostru extrase din um, uh, acest raport al DigiRegio. Există mai mulți indicatori pentru mai multe domenii și există date pentru toate statele membre. Pentru trei sferturi din statele membre, însă, nu există date comparabile. Acestea fiind zise, am analizat 8 programe operaționale în detaliu, dar am analizat numai informațiile publicate, disponibile, mai ales aceste rapoarte <clears throat> uh, despre implementarea uh, planurilor naționale. Deci am selecționat 8 cazuri din programul care este susceptibil să fie cel mai mare dintre toate programele care <clears throat> vizează IMM-uri. Este vorba despre programul pentru întreprindere și inovare din Republica Cehă, cel pentru um, economie inovatoare din Polonia și cel pentru uh, factori și competitivitate din uh, Portugalia. Apoi, trei, un program Uh, uh, ETC din regiunea Mării Baltice și apoi aceste uh, patru programe din diferite regiuni din Europa pe care le puteți citi. Și am încercat să vedem cât de multe fonduri sunt alocate pentru IMM-uri și în Polonia suma era cea mai mare, era vorba despre 5 miliarde de euro. Ce fel de măsuri au fost sprijinite prin aceste programe? Despre ce vorbim concret? Sunt foarte variate și merg de la uh, vouchere pentru inovare, la fonduri de investiții sau un fond pentru investiții în uh, um, industria cinematografică și audiovizuală în Portugalia. Deci un evantai foarte larg. Și vizează, încă o dată, IMM-uri care sunt și ele de natură foarte diferită. În ce privește instrumentele, programele operaționale sunt destul de detaliate și ne oferă informații uh, interesante. Care a fost scopul nostru? De deci ce am vrut să analizăm aceste cazuri mai în detaliu? Am vrut să vedem dacă înțelegem bine diferitele dimensiuni ale sprijinului uh, acordat IMM-urilor și dacă programele operaționale au fost bine duse la uh, um, uh, sfârșit de către statele membre și dacă acest lucru era reflectat de rapoartele uh, de implementare. Există mai multe familii de programe operaționale și putem să generalizăm există programe naționale operaționale care doresc să sprijine spiritul de întreprindere. Și există o sumă mare care este direcționată către IMM-uri. Sunt un fel de programe operaționale tip umbrelă. Și să nu uităm că și programele regionale de dezvoltare vizează IMM-uri. Există uneori diferențe, însă programele naționale sunt un cadru destul de cuprinzător și uneori există și anumite suprapuneri cu programele uh, regionale, operaționale. Însă, dacă ne uităm la programele regionale de competitivitate, IMM-urile nu reprezintă decât o, frac, o parte foarte mică din totalul întreprinderilor uh, ajutate. Și deși am ales aceste programe, ne-am dat seama uh, din care, cum spuneam, IMM-urile reprezintă doar o parte mică, uh, aici merg cele mai multe fonduri. Haideți să încercăm să descriem lucrurile. Dacă aveți un program operațional, aveți o listă uh, de cheltuieli și un cod de cheltuieli. Deci putem să ne dăm seama ce cotă parte din fonduri este direcționată către diferite tipuri de uh, IMM-uri. Problema constă în faptul că e foarte greu să facem o legătură între măsuri, priorități și aceste cheltuieli. Nu poți să-ți dai seama uh, cât din banii alocați IMM-urilor este folosit pentru o anumită prioritate. Și aici apare problema cu programele anuale de implementare, pentru că acestea se bazează pe linii de bază și pe uh, indicatori de performanță. Se face o generalizare care nu este neapărat adevărată, pentru că e foarte greu să cuantifici cheltuielile anuale alocate IMM-urilor și este îngrijorător când face această constatare, pentru că în programele naționale de implementare există un număr mare de indicatori, de exemplu, numărul total de programe finanțate, numărul de programe uh, ICT, incapacitatea de a spune cât, în ce măsură uh, un anumit program operațional a vizat IMM-uri, este oarecum de neînțeles, pentru că avem o cuantificare a programelor, se numără programele uh, prin care au fost sprijinite IMM-uri. Dar până la urmă ajungem la concluzia că există foarte mulți indicatori greu de judecat, greu de evaluat dacă avem 300 de proiecte în Polonia care au sprijinit uh, dezvoltarea uh, tehnologiei informațiilor, este bine? Este un număr mare, mic, suficient? Deci aceste programe naționale de implementare nu au fost concepute pentru a răspunde întrebărilor despre eficiență. Deci, deja am vorbit despre acest aspect, spune vorbitoarea. Oricum, niciunul dintre acești indicatori de bază nu ține cont de uh, de diferența mare care există între, între IMM-uri și există uh, o lipsă de indicatori care să măsoare schimbările, uh, modificările. Ce concluzii putem să tragem? Am încercat să le uh, rezum. Mai întâi, politica de coeziune și politica europeană trebuie să înțeleagă că actuala definiția IMM-urilor nu mai reflectă realitatea, uh, este învechită. Așa cum am mai spus, IMM-urile sunt foarte diferite între ele. Deci pentru a avea un, o abordare mai precisă, mai țintită, atunci ar fi nevoie de o analiză mai aprofundată a IMM-urilor, a diferitelor lor cicluri de viață și să se facă o completare la actuala definiție folosită în politica europeană. A doua concluzie pe care am tras-o a fost că e foarte important să existe o legătură între aceste politici, aceste instrumente și factorii de dezvoltare a IMM-urilor. După ce am citit atâta literatură de specialitate și atâtea programe operaționale, ne-am dat seama că instituțiile de finanțare au o părere foarte uh, de ansamblu, foarte generală despre IMM-uri și există uh, o lacună în ce privește o strategia ar fi mult mai bine dacă s-ar intra mai în detaliu în ce privește tipurile de industrie pe care vrem să le finanțăm, tipurii de factori uh, extern sau intern, atunci am avea o logică de uh, sprijinire care ar da rezultate mai bune. Există multe fonduri din politica de coeziune care sunt destinate IMM-urilor, dar ar fi mai bine dacă nu ar fi numai aceste programe de coeziune sectoriale. Ar fi bine să existe o politică a IMM-urilor, o politică unde să existe grupuri precise care să fie vizate. Marea greșeală este că tratăm grupuri atât de diferite cu aceeași uh, strategie. Încă o concluzie și o altă recomandare. Strategiile de sprijinire ar trebui să se concentreze mai mult pe inovare, cercetare, uh, competențe și creștere. Așa cum am mai spus, multe IMM-uri nu doresc să crească, să se extindă și multe IMM-uri, deși nu fac uh, uh inovații, totuși sunt întreprinderi de succes. Deci nu cred că ar trebui să ne concentrăm atât de mult pe cercetare și dezvoltare sau numai pe inovare. Căci, așa cum am constatat, foarte multe întreprinderi nu pot să acceseze fonduri europene din aceste uh, motive. Un alt aspect care ne-a frapat politicile de coeziune și mai ales în vechile state membre nu uh, au nicio legătură cu instituțiile cele mai relevante de finanțare a IMM-urilor și că nu există uh, o legătură între ce este finanțat din FEDER și ce este finanțat din instrumentele naționale. Sau dacă există vreo legătură, uh, ea este foarte slabă, foarte vagă, între aceste instrumente naționale și politicele de coeziune europene. Și apoi, iarăși, relativ la politica de coeziune și la uh, gradul de accesibilita- accesibilitate al fondurilor de către IMM-uri. Foarte multe IMM-uri evită să aplice, să depună un dosar pentru a accesa fonduri europene. În primul rând, deoarece există o instabilitate a regulilor. Acestea se tot schimbă și nu există și capacitate de prefinanțare. Foarte multe întreprinderi mici nu au cum să finanțeze acest, constituirea acestui dosar. Deci poate că ar fi bine să ne gândim la proceduri care să fie mult mai simplu, simple pentru IMM-uri și care să țină cont de uh, uh, specificitatea uh, diferitelor categorii de întreprinderi, să există o proporționalitate între uh, volumul fondurilor pe care o, o întreprindere dorește să le acceseze și ca, uh, cantitatea de informații pe care uh, administrația le cere de la această întreprindere pentru constituirea uh, dosarului. ceea ce n-am inclus în prezentarea mea, pentru că nu cred că trebuie să mă mai lungesc, este faptul că instrumentele financiare care au fost create recent au demarat foarte greu. Există numai 30 de cazuri uh, finanțate din Jeremie, de exemplu, până uh, în 2009 și e foarte greu să obținem informații de la statele membre despre finanțarea din instrumentul uh, Jeremy. Uh, și în plus, se pare că aceste fonduri nu se împacă foarte bine cu fondurile structurale. În, în urma unei evaluări făcute pentru perioada precedentă, au existat voci care au cerut ca fondurile structurale să nu se, și noile instrumente de finanțare să nu se transforme toate în uh, fonduri evolutive. Și ar trebui să vedem foarte bine cum funcționează legăturile dintre toate aceste instrumente. Politica de coeziune trebuie să uh, ofere dovezi mai clare despre impactul finanțărilor și a sprijinului asupra IMM-urilor. După studierea acestor opt cazuri și după citirea programelor și a rapoartelor, ne-am dat seama că nu putem să furnizăm dovezi concrete despre impactul politicii de coeziune și a politicilor europene uh, pentru IMM-uri. IMM-urile uh, sunt un subiect prea complex și prea uh, uh diversificat ca să putem să le analizăm în ansamblu. Însă ar fi util să analizăm datele pe care le avem, precum codurile de uh, cheltuiel uh, în legătură cu prioritățile. Și ar fi bine să avem tehnici mai calitative de a înțelege uh, impactul asupra MM-urilor. De exemplu, dacă am avea evaluări de impact. Și ar trebui să acordăm mai multă atenție evaluării mai ales atunci când e vorba despre o cotă de 20% din totalul cheltuielilor. Cam atât am dorit să spun. Vă, prez- vă prezint și pe doamna Hamșar, care a contribuit mult la acest studiu și vreau să-i mulțumesc și domnului Rudolf, cu care am avut discuții foarte intense și care, care ne-au permis să ajungem la aceste concluzii. Vă mulțumesc. Indeed for your... Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea interesantă. Aș vrea să intre pe colegi dacă au întrebări sau observații de făcut. Nu. Doriți să mai adăugați ceva sau ați terminat? Dacă primim întrebări, vi le vom trimite prin e-mail. Încă o dată, mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, am încheiat uh, reuniunea și vă mulțumesc tuturor.